Good morning everybody. Good morning colleagues. Bună dimineața tuturor, bună dimineața dragi colegi. Voi începe reuniunea pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată pe astăzi și mai bine să nu pierdem vremea. Voi fi președinte pentru următoarele 15 minute și apoi va veni președintele. Am primit informația că ieri, ieri Eh, organizația teroristă ETA a mm, ucis un polițist francez la Paris eh, cu ocazia unui schimb de focuri. Regretăm această crimă și ne exprimăm solidaritatea cu familia polițistului și cu țara sa. Iată ce am avut să vă spun și haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, dar văd că a venit domnul președinte. buenos días. Muy buenos días, queridos colegas. Agradezco a... Bună ziua, dragi colegi. Îi mulțumesc uh, doamnei uh, Kinga Gal pentru faptul că a început această ședință. Eu nu, a, nu am putut să vin deoarece aveam un angajament uh, anterior. Ne începem însă acum ordinea de zi, la fel de încărcată ca de obicei, însă înainte de a începe, să discutăm despre punctul 11, uh, care era fixat pentru ora 9 dimineața. Deci, înainte de aceasta, aș vrea să vă împărtășesc un lucru. Fiecare membru din această comisie cred că este de acord cu mine Trebuie să condamnăm cu tărie atentatul criminal prin care un agent din poliția franceză și-a pierdut viața. A fost un atentat săvârșit de organizația teroristă ETA, iar acest atentat trebuie condamnat foarte clar cu tărie de Comisia noastră pentru Libertăți, Justiție și Securitate Internă. Toate atentatele teroriste, criminale, împotriva vieții unui cetățean, de data aceasta un agent al uh, autorităților uh, democratice care au legitimitatea de a-i căuta pe acești criminali și de a se opune tuturor formelor de terorism. Deci astfel de atentate trebuie întotdeauna condamnate. Libertatea noastră a tuturor este în joc atunci când sunt săvârșite astfel de fapte. Și vreau ca în procesul verbal de astăzi să fie consemnat să fie consemnată atitudinea noastră împotriva acestor fapte. De asemenea, Parlamentul în plen se va exprima și în același timp Vrem să încurajăm forțele de securitate legitime din statele membre să lupte în continuare împotriva tuturor formelor de terorism. De asemenea, vrem să transmitem un mesaj de solidaritate față de familia acestei victime. Toate victimele terorismului merită respectul și afecțiunea noastră a cetățenilor. Libertatea noastră a tuturor este amenințată de terorism sub toate formele sale și manifestările sale. A venit acum momentul să discutăm despre punctul despre care vorbea doamna Kinga Gal, punctul 11, raport referitor la comunicarea Comisiei intitulată O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Avem un proiect de raport pe care îl vom dezbate. O rog pe doamna raportor să prezinte proiectul de aviz. Înțeleg că din, ferici, din păcate nu avem încă textul disponibil în toate limbile de aceea fixez, uh, stabilesc uh, termenul pentru amendamente 19 um, martie la prânz, de deci sfârșitul acestei săptămâni. Pentru a putea astfel vota proiectul de aviz la ședința noastră din 7 aprilie. Repet, 7 aprilie. O vom auzi acum pe doamna Papadopoulou, doamna raportor. Aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Împărtășesc pe deplin părerea dumneavoastră în legătură cu acțiunile teroriste și vreau să-mi exprim și eu solidaritatea față de familia acestei victime. Este vorba de o comunicare a Comisiei privind uh, o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor. E un document așteptat care vine la timp, mai ales pentru că în ultimii ani am văzut cum în Uniunea Europeană și în străinătate au avut loc foarte multe catastrofe naturale. La ultima plenară am adoptat o rezoluție privind uh, furtuna din Madeira și în general în legătură cu furtuna Cynthia din Europa. Avem nevoie de o abordare comună, iar uh, această comunicare se axează foarte bine pe prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. În calitate de membri ai Comisiei LIBE, noi acordăm o atenție specială prevederilor menite să protejeze libertățile civile atunci când au loc acțiuni împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Ca raportor pentru aviz, în numele Comisiei Libe, propun un proiect de aviz. Din păcate, acest proiect de aviz a fost distribuit membrilor ieri după amiază și azi dimineață și nu în toate limbile. De aceea, domnule președinte, în loc să avem termenul de amendamente 19 martie, v-aș ruga, deci nu știu dacă e posibil, să-l amânăm până pe data de 12 aprilie, deoarece la Comisia ENVI raportul va fi votat fie pe 3 sau 4 mai. Avem deci mult timp uh, la dispoziție pentru amendamente și astfel ne-am putea bucura toți de dreptul democratic de a sugera uh, tot ceea ce ar putea îmbunătăți acest uh, aviz. De asemenea, cred că raportul domnului Ferreira este un raport bun iar în proiectul meu de aviz, în numele Comisiei Libe, am inclus o serie de propuneri pe care aș dori să le subliniez, pe, să le schițez pe scurt, deoarece înțeleg că mulți nu au citit acest document. Deci vă voi prezenta câteva propuneri. În primul rând, salutăm o implicare crescută a Parlamentului European în ceea ce privește elaborarea politicii de securitate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona – deoarece consultarea la toate nivelurile este esențială. În al doilea rând, subliniem cât de important este să avem discuții politice între instituțiile europene și diferiții participanți, inclusiv ONG-urile și alți membri ai societății civile. În al treilea rând, accentuăm principiul non-discriminării, care ar trebui să fie inclus în aceste prevederi. În al patrulea rând, cerem o monitorizare efectivă a eforturilor Uh, de salvare pentru a ne asigura că drepturile omului fundamentale sunt uh, respectate, inclusiv în ceea ce privește violența fizică și sexuală, abuzurile, traficul de ființe umane, imigrația și uh, comportamentul criminal. În al cincelea rând, solicităm Comisiei să adopte o strategie pentru a face față nevoilor de securitate și de mediu în crizele uh, în, în, provocate de dezastre naturale sau de om. În al cincilea rând, solicităm Comisiei să stabilească niște priorități clare pentru asistența în timpul dezastrelor. E vorba de adăposturi, de planificare, de furnizarea de apă potabilă și uh, servicii sanitare. De asemenea, cerem uh, instalarea de sisteme de alertă precoce, însoțite de proiecte de training și de programe de conștientizare a publicului larg. În al optelea rând, cerem să se creeze un observator al dezastrelor în comunitatea europeană. E important să colectăm datele și să împărtășim informațiile privind riscurile și costurile dezastrelor. În al nouălea rând, avem nevoie de un mecanism de coordonare transversal pentru a asigura diseminarea celor mai bune practici. În al zecelea rând, mă refer de asemenea la rolul Comitetului Permanent de Cooperare privind securitatea internă. Comitet înființat pe 25 februarie, mai exact, luna trecută, de către cei 27 de miniștri de justiție și de interne, pentru a asigura o coordonare între autoritățile de gestionare a frontierelor. În, al, în ultimul rând, recomandăm să se creeze un instrument specific pentru prevenirea dezastrelor care să uh, vină în ajutorul um, statelor membre <coughs> pentru a proteja populația, mediul înconjurător, patrimoniul, în caz de dezastru natural sau uh, provocat de om dragi colegi, e clar de asemenea că suntem de acord cu crearea unei, unui instrument uh, financiar mai flexibil, o măsură accentuată clar de către domnul Ferreira, raportorul de la ENVI. Procedurile prea complicate din momentul de față pentru a primi finanțarea de la Comunitatea Europeană sunt un obstacol. Bugetul e de un miliard de euro pe an Comisia, iar președinția spaniolă au acum o singură opțiune și anume să reactiveze o revizuire a regulamentului pentru Fondul European de Solidaritate. Un ultim lucru. Acum că avem această șansă unică de a crea serviciul de acțiune externă și de a încuraja o politică externă cuprizătoare, și de asemenea o politică pentru siguranță, nu doar în cadrul UE, ci și față de țările terțe, Cred că a venit vremea să avem această abordare comunitară și în ceea ce privește prevenirea dezastrelor naturale sau provocate de om. E o prioritate importantă care trebuie luată în seamă atunci când stabilim cadrul financiar 2013-2020. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare recomandările și sugestiile dumneavoastră. Thank you. Mrs. Papadopoulou. Let's hear maybe some Mulțumesc, poate Comisia mai întâi are, ce, are comentarii de făcut, pentru că văd că încă n-au sosit reprezentanții președinției spaniole. Nu este, nu este niciun comentariu din partea Comisiei sau ba da? Da. Vă rog, da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar vrea pe scurt să felicite pe raportoare pentru contribuția dânsei la raportul domnului Ferreira privind comunicarea uh, pentru prevenirea dezastrelor naturale. Încercăm să avem o abordare echilibrată în acest domeniu, atât în uh, cadrul reacției, dar și în domeniul prevenirii. Deci să dăm dovadă de mai multă responsabilitate și solidaritate. După adoptarea acestei comunicări am lansat o serie de inițiative, mai ales în ce privește analiza de risc, bunele practici, cunoștințele în privința dezastrelor și, de asemenea, Uh, studiem uh, cum să integrăm mai bine prevenirea în instrumentele financiare existente, cum ar fi instrumentul financiar de protecție civilă. Mulțumesc uh, pentru atenție, domnule președinte. Merci. Da. Mulțumesc și acum Văd că doamna Cecilia Wikström a cerut cuvântul. Vă rog, doamnă. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând uh, doresc să mulțumesc domnului raportoare. Uh, propunerea domniei sale este una foarte bine gândită și echilibrată. De asemenea, uh, îmi place foarte mult documentul. Comisia a înaintat o propunere care mi se pare foarte bună. Cred că mai ales astăzi ne putem da seama uh, de cât de fragile sunt societățile noastre și cât de ușor pot fi ele afectate. Există amenințări crescânde la adresa uh, societăților deschise, democratice, create prin dezastre uh, uh, produse de oameni, dar și, din, dar și dezastre naturale. Știm ce s-a întâmplat cu tsunami, știm ce s-a întâmplat cu cutremurul din Haiti. Cunoaștem cu toate aceste lucruri. Dar sigur, nu putem uita nici ce poate cauza uh, răutatea omenească, mai ales după ce am aflat această știre despre polițistul care a fost omorât de oamenii ETA în această dimineață. Uh, în încercarea noastră de a combate răul și de a lupta pentru democrație și pentru statul de drept, trebuie să contracarăm aceste dezastre cauzate de răutatea omenească. Uh, doresc să mulțumesc, doamne Papadopoulou, pentru că în documentul domniei sale, ea ne solicită să cooperăm cu societatea civilă și reamintește principiul nediscriminării care trebuie uh, uh, pus în practică. Drepturile omului trebuie respectate în orice situație. Ei, în momentul care urmează uh, după un dezastru, uh, drepturile omului se află în situația cea mai fragilă și atunci trebuie ele apărate. Uh, Sigur, în, une, în Uniunea Europeană există diferențe majore între statele membre, între nordul și sudul Europei, în ce privește sistemele economice, condițiile meteorologice și așa mai departe. Știm ce se întâmplă cu incendiile din Grecia și din zona Mării Mediterane. Uh, am văzut scene tragice. Iar în nord, câteodată am avea nevoie de aceste incendii ale pădurilor pentru a încerca să salvăm eh, ecosistemele. Deci trebuie întotdeauna să ținem cont de discrepanțele, de diversitatea din cadrul Uniunii Europene. Sudul uh, Europei este mai vulnerabil față de incendiile forestiere, dar uh, pădurile pot fi distruse și de uragane. Uh, Iată, dezastre cauzate nu de căldură, ci de frig și de zăpadă. Trebuie să ne reamintim că nicio țară nu dispune de toate resursele necesare pentru a soluționa uh, o catastrofă. Trebuie să punem în comun resursele de care dispunem, să consolidăm instituțiile existente, să dăm dovadă de solidaritate atunci când o țară sau o regiune este afectată în urma unui dezastru și trebuie să ne reamintim că uh, în unire stă puterea. Aș uh, dori să vă reamintesc de crearea, de înființarea uh, observatorului pentru dezastre naturale. Noi ne pricepem să înființăm uh, noi organizații din ce în ce mai, mare, da, din ce în ce mai mari, dar asta doar în urma unor uh, dezastre care se, întâmpl- care se petrec. Eu aș crede că ar fi mai bine să consolidăm instituțiile deja existente și să le facem mai puternice. Cred că e ideea mai bună decât să înființăm uh, uh, în continuu noi instituții. Nu trebuie să creăm și mai multă birocrație, ci să fim mai puternici pentru a putea acționa împreună când se întâmplă asemenea dezastre. Sigur, acestea, acestea se pot întâmpla oricând, atât în nord cât și în sud. Și asta ar fi îngrijorarea mea principală aici. Trebuie să vedem cum putem consolida instituțiile deja existente decât să înființăm altele noi. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui document, pentru că este unul foarte bun. Mulțumesc și acum doamna Guillaume. Iertați-mă, domnule președinte, nu intervin direct asupra dosarului doamnei Papadopoulou, care a fost foarte bine tratat de altfel, dar am auzit adesea referințe, de câteva ori referințe făcute de unii colegi la condamnarea unui atentat ETA în Franța. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte aici, pentru că cu toții suntem, cu toții știți că eu sunt uh, împotriva terorismului, condamn terorismul și violența în uh, toate formele sale, dar aș face un apel să avem o atitudine măsurată deocamdată, pentru că din câte știu eu acum, uh, ancheta este în desfășurare și nu putem, nu se poate spune că e un atentat terorist etat. Cel puțin din câte știu eu. Dar se pare că polițiști francezi au fost chemați uh, să investigheze un furt de uh, auto, autoturist care a degenerat într-un schimb de împușcături, cam asta s-a întâmplat și se pare că trei sau patru dintre cei care au participat la acest conflict erau membri ETA dar cred că e destul de clar că nu e vorba totuși de un atentat dirijat împotriva poliției franceze, din, organizat de ETA împotriva poliției franceze. Sigur, nu sunt eu reprezentantul poliției franceze, dar încerc doar să pun lucrurile în context și să clarificăm lucrurile și contextul este și că suntem în campanie electorală în Franța și că mi-aduc aminte că acum câțiva ani unii politicieni au uh, reușit să exploateze anumite delicte în timpul campaniei electorale și nu vreau să se întâmple același lucru și acum. Așadar, ce vreau să spun este că, evident, întotdeauna uh, voi condamna orice act terorist, indiferent cine l-ar uh, comite, dar în cazul de față, cred că trebuie să privim lucrurile un pic mai circumspect și să încercăm să avem mai multe informații. Mulțumesc, domnule președinte. Merci. Señor Díaz de Mera. Mulțumesc, domnul Dias Emeras. Sí, por darle alguna información. Aș vrea și eu să vă furnizez câteva informații, doamnă Guillaume. Fernandez Atirus este deținutul, iar atunci când a fost deținut de către poliția franceză s-a declarat uh, membru al organizației ETA. Deci este un atentat uh, săvârșit de această organizație ETA, atentat care trebuie condamnat cu tărie. Uh, Mai vrea cineva să ia cuvântul? Dar vă implor să ne întoarcem la subiectul discuției noastre și anume punctul de pe ordinea de zi, raportul de pe ordinea de zi. Doamna Sargentini, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, o idee foarte bună. Vreau să-i mulțumesc, doamne Papadopoulou, pentru avizul său. Cred că avem de-a face cu o problemă foarte serioasă aici care poate fi privită și din altă perspectivă. Ați scris în avizul dumneavoastră că ar trebui să avem uh, grijă de migrația forțată, să ne ocupăm de migrația forțată. Și sunt de acord această problemă specială a refugiaților climatici, refugiaților din cauza schimbărilor climatice, fie că vor fi în afara Uniunii sau în interiorul Uniunii, această problemă așadar va începe să fie din ce în ce mai vizibilă în următorii ani. Și cred că acest uh, comisie, a, comisia noastră LIBE ar trebui să dea atenție subiectului. Ieri am dezbătut pachetul privind azilul și o să mai facem acest lucru în următoarele luni. Vor fi dezbateri foarte grele pe procesul Dublin și pe chestiuni legate de solidaritatea între statele membre atunci când vine vorba de primirea de refugiați. Mulți refugiați care vin acum în Europa uh, provin deja din zone de conflict violent cauzat de uh, uh poate inundații, poate secetă și alte fenomene climatice. Uh, și aceste uh, rapoarte privind dezastrele, uh, privind dezastrele naturale, acest raport ne arată importanța abordării pe care trebuie să o avem a acestei acțiuni de protejare a refugiaților din motive climatice. Și aș vrea să o rog pe doamna Papadopoulou să reflecteze asupra acestei chestiuni și să o includă în raportul său. Mulțumesc. Domnul Bonds. Uh, domnule președinte, n-am auzit niciodată atât de multe tâmpenii cum am auzit uh, în dimineața aceasta în uh, intervențiile dinaintea mea. Vorbim despre probleme climatice de care noi am fi responsabili, vorbim despre discriminare, despre terorism și le punem toate grămadă. N-are niciun sens Sigur, atacul care a avut loc în Franța este teribil, uh, dar nu înțeleg ce legătură are el cu dezbaterea privind dezastrele naturale. De asemenea, nu înțeleg ce legătură între discriminare și dezastre naturale. Nu cred că trebuie să dăm vina pe oameni pentru schimbările climatice. Asta nu e o chestie sigură. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu raportul IPCC, că s-au manipulat cifre dar toată lumea înghite cifrele de parcă ar fi un adevăr absolut, deci cred că ar trebui să avem o discuție mai structurată. Vorbim de dezastre naturale și opinia mea este că atunci când vorbim de dezastre naturale, statele membre ar trebui să poată să susțină, să ajute. Sigur, există fonduri pentru asta. Nu trebuie să se implice Uniunea Europeană în asta. E un alt pas ca să creăm un superstat european. Eu aș îndemna oamenii să facă distinții între lucrurile despre care vorbim, pentru că cred că avem o dezbatere ridicolă și sper, domnule președinte, să faceți ceva în legătură cu asta. După această discuție luăm notă de propunerea doamnei Papadopoulos de a stabili 12 aprilie drept dată limită pentru amendamente ca să putem să votăm la începutul lunii mai. voting in Libe, end of April, and the plenary early. Deci vot uh, la plenară în, la începutul lui mai. Însă, data limită pentru amendamente, vă rog să notați, este 12 aprilie. În regulă? Așadar, trecem la punctul 12. Trecem la punctul 12 dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale, procesele penale. Știți că avem aici o inițiativă care a fost îndelung discutată. Parlamentul European a cerut de mult timp adoptarea unui uh, un instrument de protecție a drepturilor omului și știți că prima încercare a Comisiei nu a dat rezultate. Statele membre nu au fost de acord cu propunerile pentru decizia cadru din 2004. Uh, După aceea s-a făcut o a doua încercare în 2009, când uh, Comisia Europeană a prezentat o nouă propunere care se limitează la dreptul de interpretare, la interpretare și traducere în procese, proceduri criminale. Președinția suedeză a făcut eforturi care au dus la rezultate substanțiale și Consiliul de Miniștri de pe 23 octombrie, Consiliul uh, JAI, a ajuns la un acord pe trei documente, un pachet de trei documente. Practic s-a divizat în trei această inițiativă. Mai întâi a fost o rezoluție a Consiliului privind un program pentru întărirea drepturilor procedurale a persoanelor suspectate sau acuzate în proceduri penale. După aceea, un proiect de decizie cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în procese eh, penale, menit să întărească drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în proceduri penale și, în fine, o rezoluție a Consiliului care să întărească implementarea de către statele membre a dreptului la interpretare și traducere în situații de proceduri penale. După intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, această a doua încercare de a obține un instrument juridic n-a funcționat și decizia cadru și rezoluția legată de ea nu au fost adoptate în mod oficial. În consecință, un grup de 13 state membre, 13 așadar, a decis să propună o inițiativă pentru adoptarea unei directive privind drepturile de interpretare și traducere în procedurile penale. Și pentru că conținutul proiectului uh, rezoluției uh, Consiliului uh, privind implementarea de către statele membre a dreptului la interpretare și traducere în procese criminale atașat la proiectul de decizie cadru nu a fost inclus în textul propunerii pentru o directivă făcută de statele membre, raportorul a cerut sfatul Parlamentului European și a Serviciului Juridic privind posibilitatea ca Consiliul să adopte o astfel de rezoluție sau orice alt instrument non-obligatoriu în cadrul, uh, în cadrul juridic al Tratatului de la Lisabona și privind posibilitatea de a introduce conținutul proiectului de rezoluție în uh, considerentele uh, directivei. Între timp, Comisia Europeană a decis să facă și ea o propunere pe acest și același subiect și suntem foarte fericiți să ascultăm prezentarea acestei noi propuneri. Voi da acum cuvântul raportorului, doamna Sara Latford, și apoi vom uh, avea punctul de vedere al Serviciului Juridic și cel al Comisiei Europene. Doamna Latford, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum uh, au înțeles colegii din prezentarea noastră, această măsură a avut o gestație foarte lungă, de vreo șase ani. Dar sunt uh, încrezătoare că acum vom avea o naștere de succes și sănătoasă. Diferența esențială este realmente că între 2004 și 2007 a fost o încercare de a obține un acord pe o măsură foarte generală, foarte largă, care să acopere o mare varietate de drepturi procedurale și sigur asta, asta a fost abordarea susținută puternic de Parlament. Dar în 2007 negocierile au dat greș și când anul trecut președinția suedeză a revigorat discuțiile, a reînviat discuțiile pe baza unei abordări pas cu pas, deci o măsură după alta, mai degrabă decât să aibă o abordare cuprinzătoare într-un singur instrument juridic. Uh, au fost oameni care au văzut jumătatea plină a paharului și alții care au văzut jumătatea goală. Eu am încercat să văd jumătatea plină. Așadar, acest uh, foaie de parcurs a fost adoptată în octombrie conform programului Stockholm și, așa cum a spus președintele, în uh, iulie, anticipând acest lucru, Comisia a făcut o propunere privind o primă măsură din cadrul acestei foi de parcurs. Dar acum va trebui să mă aplec asupra celui de-al doilea aspect complicat al acestui dosar și anume intervenția tratatului de la Lisabona. Eu am făcut un raport privind decizia cadru, aceasta s-a discutat în comisie în noiembrie și le mulțumesc colegilor care m-au susținut, dar după aceea a intervenit tratatul de la Lisabona înainte să fie ajuns noi la o concluzie în Parlament. Așadar, a trebuit să găsim o cale de a progresa în această situație ușor uh, complicată. Și am uh, discutat cu Comisia pentru a vedea dacă ei pot face rapid o propunere de directivă, care, după cum știți, este noul instrument conform tratatului de la Lisabona, dar, evident, era o perioadă de tranziție, era la final de mandat Comisia, vicepreședintele Barou n-a considerat că se pot face progrese în aceste circunstanțe și am pierdut câteva luni prin această întârziere. Și cred că inițial eu am sugerat asta, nu pretind neapărat credit, dar dacă mi-aduc bine aminte, cred că eu am fost cea care a sugerat ca statele membre să se gândească la o inițiativă, pentru că le pot face acest lucru în continuare în uh, sectorul justiției și afaceri interne. Nu sunt un mare fan al inițiativelor statelor membre, n-am fost de 10 ani încoace și asta pentru că sunt un fel de inițiative gândite în uh, vederea conferințelor de presă și uh, după aceea se rotesc miniștrii de interne, de justiție acolo și fac propuneri nu prea utile. Dar, oricum, aici e vorba de o situație diferită. Cel puțin procedural ar fi fost o soluție pragmatică în circumstanțele date și în cele din urmă 13 state au fost de acord să își uh, pună să, -și, să susțină această propunere. Deci, practic, asta e ce s-a întâmplat, iar raportul meu se bazează aproape exclusiv pe inițiativa statelor membre, pentru că era singura disponibilă în momentul în care îmi făceam raportul. Deci asta s-a întâmplat în decembrie, conform articolului 76 al tratatului, cred. Și, evident, asta a precedat propunerea comisiei, care a apărut săptămâna trecută, după ce raportul meu a fost, de fapt, după ce raportul meu fusese deja finalizat. Dar faptul că mergem, pornim de la un text al Consiliului, nu înseamnă că eu sunt și satisfăcut 100% de acest text. Din potrivă, statele membre, ar trebui să zic totuși textul statelor membre, statele membre au adoptat uh, o variantă pe care au căzut de acord pe baza că, uh, proiectului de decizie cadru în octombrie 2009 și evident asta s-a făcut uh, prin unanimitate. A fost singurul document pe care au putut cădea cu toții de acord și asta înseamnă că s-a tins spre cel mai mic numitor comun în ce privește ambițiile acestui document. Așa că inevitabil eu a trebuit să fac niște amendamente, cred eu, foarte puternice pentru a îmbunătăți textul și uh, cele trei zone cheie în care am făcut amendamente sunt uh, mai întâi în ce privește interpretarea. Aceasta ar, ar trebui să fie oferită pentru comunicarea cu avocații suspecților de-a lungul procedurilor, deci în toată faza de investigație și uh, interogare. precum și la audierile uh, la tribunal, deci uh, mai extins decât textul statelor membre. Uh, și mi se pare necesar pentru corectitudine și pentru capacitatea acuzatului să înțeleagă acuzațiile care îi se aduc. Cred că și textul comisiei uh, are o abordare similară. A doua zonă pe care am amendat-o se referă la nevoia de a specifica faptul că ar trebui să se ofere traduceri scrise ale tuturor documentelor esențiale, cum ar fi ordinul de detenție, um, capetele de acuzare și toate dovezile esențiale și uh, ar trebui să se ofere um, rezumate orale atunci când este necesar lucru care nu e prevăzut în propunerea comisiei. Eu nu exclud complet această chestiune, dar cred că acest lucru ar trebui să se facă nu numai în prezența avocaților, dar ar trebui totuși să se facă și o înregistrare a oricărei astfel de proceduri ca să știe toată lumea ce i s-a spus suspectului în legătură cu situația lui. În al treilea rând, sugerez o întărire a condițiilor în care suspectul uh, poate renunța la dreptul său de traducere. Deci nu numai că ar trebui să aibă consiliere juridică înainte să renunțe la acest drept, ceea ce e în varianta comisiei, dar că această renunțare trebuie să fie dată în scris, să fie lipsită de echivoc și să nu fie împotriva interesului public. Deci cred că varianta mea e mai puternică decât, mai dură decât varianta comisiei. Acestea sunt cele trei uh, zone principale, dar mai sunt și alte chestiuni pe care am făcut amendamente. Uh, vreau să, am vrut să mă refer și la Carta Europeană, Carta Europeană a Drepturilor Omului, precum și la Convenția Europeană, la faptul că aplicabilitatea acestor drepturi ar trebui să fie garantată nu doar în cazuri de arestare sau de interogare, ci și în momentul în care există o anumită suspiciune care planează asupra unui suspect. Deci nu ar uh, uh, trebui să se bazeze pe uh, să pornească de la momentul în care suspectul este informat că, e, că are această calitate de suspect. Drepturile așadar ar trebui să acopere toate fazele procedurii juridice de la început până la sfârșit, incluzând și uh, darea sentinței și începerea executării sentinței. Sigur, trebuie să admit că mă pricep mai bine la sistemul din țara mea decât din alte state. Uh, în țara mea, de exemplu, poți să fii condamnat la un moment dat și să dureze mult timp până când uh, chiar ajungi să-ți servești sentința. Că mai sunt o felul de proceduri. Din câte știu eu, încă se procedează așa. Deci, până uh, dintre condamnare și uh, încheierea tuturor procedurilor penale poate dura foarte mult timp. De asemenea, suspectul trebuie să fie informat în scris în legătură cu drepturile sale. Știu că va fi o măsură în ce privește informarea în legătură cu drepturile, dar eu cred că un uh, lucru atât de specific ar trebui să fie conținut și în măsura privind interpretarea și traducerea și susținerea persoanelor pentru a extinderea drept, a ajutorului lingvistic pentru toate persoanele cu probleme mentale sau fizice, apelul la autoritatea judecătorească, mecanismul de reclamare, de plângere și, de asemenea, elemente de siguranță în ce privește înregistrarea audio și video, facilitățile necesare, termenele procedurale uh, privind uh, nevoile de interpretare și tragere și o serie întreagă de alte măsuri. În ce privește problemele care trebuie rezolvate, va trebui să examinăm cum să introducem în directivă prevederile pe care statele membre le-au pus în rezoluție, le-au introdus în rezoluție, pentru că serviciul juridic ne spune că statele membre nu pot adopta o rezoluție în același timp cu adoptarea unei directive. Deja am uh, introdus aspecte în legătură cu calitatea Uh, profesioniștilor din domeniu, dar cred că odată cu noul tratat putem introduce și măsuri legate de pregătire uh, juridică. Deci ar putea să, introduc, să facă parte și această chestiune din discuții. Procedural vorbind, le propun colegilor să continuăm să uh, examinăm oficial doar inițiativa statelor membre și raportul ar trebui să se bazeze în mare parte pe inițiativa acestor 13 state membre din Consiliu, și cred că orice altă procedură ar risca să ne complicăm și să întârziem. Cred că ar fi util, poate, să, evident, să examinăm textul comisiei și să îl folosim uh, ca sursă de inspirație, dar nu cred că procedural ar trebui să ne legăm raportul nostru de textul comisiei. Pentru că mă ia amețeala dacă încerc să mă uit la două texte de două propuneri juridice ca să fac un singur raport. Sunt, poate sunt eu o persoană simplă și de asta, spune doamna Latford. Dar nu ne împiedică nimeni să ne uităm și la textul comisiei și eventual să ne inspirăm din el. Cam asta ar fi, domnule președinte, ce vreau să spun și sunt gata să răspund la orice întrebare din partea colegilor. Doar un ultim comentariu. Am, uh, I-am întrebat pe raportorii din umbră dacă pot accepta deadline-ul de marți săptămâna viitoare. E cam strâns, deci joi 20, marți 23, marți 23 la prânz, termenul pentru amendamente. Știu că e un termen foarte strâns, și recunosc că până acum doar trei versiuni lingvistice au fost făcute disponibile, engleză, spaniolă și română, și că toate versiunile lingvistice ar trebui să fie gata până vineri. Dacă colegii ar putea accepta acest program, ar fi util, pentru că altfel am avea niște întârzieri foarte serioase privind uh, Uh, calendarul, pentru că deja cred că votul în Comisia Libe e prevăzut pentru 7 aprilie și plenara pentru mai sau cel târziu iunie. Deci știu că e un pic uh, strâns programul, dar dacă colegii ar fi de acord, cred că asta ne-ar ajuta foarte mult. Thank you, Mrs. Lutford. Mulțumesc, domnule Ludford. Și acum înainte de a auzi ce au de spus președinția și comisia, cred că ar trebui să dăm cuvântul uh, serviciului juridic al Parlamentului European. Dacă reprezentantul acestui serviciu dorește să ia cuvântul. Yes, please. Mr. Kajani. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a ne prezenta avizul legal privitor la, juridic privitor la această propunere de directivă uh, privind drepturile de interpretare și traducere la în procedurile penale. Ați solicitat uh, serviciile juridic să analizeze dacă Consiliul poate adopta o rezoluție când e vorba de uh, un proiect de directivă în același domeniu de aplicare și dacă uh, rezoluția propusă poate fi adoptată ca o recomandare în conformitate cu articolul 292 al tratatului uh, privind funcționarea Uniunii Europene și, în final, dacă conținutul proiectului de rezoluție uh, poate fi inserat în considerentele directivei propuse. Ca un rezumat al uh, opiniei noastre, la primele două întrebări am conchis că, după cum uh, e, se prevăzut în al, uh, alineatul al treilea al articolului 296 al tratatului, când analizăm uh, directiva propusă uh, referitoare la dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale, pe baza articolului 82 aliniatul 2 al tratatului, Parlamentul European și Consiliul sunt obligate să se abțină de la adoptarea actelor care uh, nu sunt prevăzute în domeniul uh, acoperit de articolul 82. Acest articol nu prevede adoptarea de rezoluții de către Consiliu și de către guvernelor, guvernele statelor membre sau a unor recomandări ale Consiliului. Chiar dacă articolul 292 al tratatului dă Consiliului o putere generală de a adopta recomandări, exercițiul acestei puteri uh, este uh, îngrădit de al, tre- al treilea alineat al articolului 296, care uh, se aplică ca o prevedere specifică în acest, în acest caz. S-a sugerat că opinia noastră este prea îngustă și că adevăratul motiv de a exista al articolului 296 alineatul 3 e de a preveni situația în care instituțiile înlocuiesc un instrument cu altul altul. Dacă acesta este motivul de a fi al uh, acestei prevederi, uh, motivul este inexistent. Dacă tratatul spune că doar o directivă poate fi adoptată, atunci înlocuirea unui regulament ar însemna o încălcare a tratatului cu sau fără articolul 296, uh, alineatul 3 al tratatului. Așadar, serviciul juridic este de opinia că legiuitorul trebuie să se înfrâneze de la adopta rezoluții și recomandări Uh, în procedura legisla- legislativă care privește pro, uh, directiva propusă. Uh, în ce privește a treia întrebare, am vrea să spunem că scopul preambulului unui act legislativ e de a indica motivele pentru prevederile sale pe fond. După cum a spus Curtea de Justiție, motivele unui act legislativ Uh, permit uh, persoanei uh, în cauză să explice împrejurările în care instituția respectivă și-a exercitat puterile. Includerea ca considerente a, în, ale directivei propuse a unor m, prevederi non-legislative, cum sunt cele din proiectul de rezoluție, ar contrazice atât scopul a, interdicției de la aliniatul 3 al articolului 296 și jurisprudența a, a, um, care privește acest, domeniul de aplicare al acestor uh, considerente. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Now... Mulțumesc și acum uh, mai întâi dăm cuvântul președinției spaniole și apoi uh, reprezentanților comisiei. Doamna Aguilera, vă rog, domnule Aguilera. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru ocazia de a exprima poziția președinției spaniole. În primul rând, am vrea să-i mulțumim doamnei raportor pentru abordarea pe care a avut-o și, de asemenea, aș vrea să vă informez că suntem uh, dispuși uh, pe deplin să lucrăm, uh, să pornim de la această bază pentru a ajunge la un acord rapid și care să mulțumească toate instituțiile implicate. În momentul de față, cred că e important să reamintim antecedentele acestui dosar pentru a fi siguri că vom înainta către un rezultat uh, satisfăcător în ceea ce privește armonizarea garanțiilor uh, procedurale. Un obiectiv pe care îl avem cu toții de foarte mult timp un pas pe care trebuie să-l facem definitiv și care ne va apropia de celelalte etape pe care trebuie să le urmăm conform planului de lucru adoptat anul trecut. Consiliul, președinția spaniolă, este la dispoziția dumneavoastră pentru a lucra. Credem că propunerea doamnei Latford este foarte utilă și ne va permite să ajungem la un rezultat mulțumitor uh, într-un termen cât mai scurt cu putință. Suntem conștienți de problemele care au fost ridicate, chestiuni uh, uh îngrijorătoare pentru comisie, chestiuni prezentate de statele membre trebuie să vă spun că și în această privință există disponibilitatea noastră de a lucra, de a face tot posibilul pentru a ajunge la un acord în codecizie, deoarece acum ne aflăm în codecizie. Există această negociere pe picior de egalitate dintre Consiliu și Parlament. Aș vrea să vă spun că la Consiliu au început deja primele dezbateri privind uh, proiectul uh, de amendamente din partea doamnei raportor, pot să vă informez că statele membre sunt uh, dispuse să colaboreze cu Parlamentul pentru a atinge acest obiectiv cât mai repede. Și după cum spuneam, acest acord trebuie obținut nu doar cu Parlamentul, ci și cu Comisia Europeană, care trebuie să participe activ la acest proces. Aceasta este opinia Consiliului. De asemenea, Termenul pentru amendamente ni se pare potrivit, termenul propus de doamna Latford, deoarece aceasta ne-ar permite să încheiem acordul cât mai repede. Este obiectivul nostru comun, obiectivul principal, deci un acord rapid, satisfăcător, care să ne permită să avansăm în privința celorlalte elemente din planul de garanții procedurale, stabilite de planul de lucru aprobat anul trecut, după cum spuneam. Vă mulțumesc! În numele comisiei acum, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Ehm, aparțin uh, directoratului pentru justiție de la Comisia Europeană și vă mulțumesc pentru ocazia de a spune câteva cuvinte în legătură cu dreptul la interpretare și traducere în uh, procedurile penale, adoptat, uh, directiva adoptată pe data de 9 martie. După cum s-a spus aici, nu este noutate, povestea este lungă și complicată. Atunci când am venit prima dată cu o propunere în legătură cu aceste drepturi, în 2004, am intenționat să fie, să fie doar o măsură de însoțire la mandatul de arestare european, dar uh, negocierile au dat greș. Acum, uh, cu succesul mandatului uh, european de arestare, probabil unul din cele mai de succes instrumente, s-a demonstrat nevoia și unor măsuri însoțitoare, cum este acest drept la interpretare și traducere. Uh, sigur, uh, trebuie ca autoritățile judiciare să aibă încredere reciprocă și, ca urmare, să există o recunoaștere reciprocă între statele membre și să se promoveze cooperarea între autoritățile judiciare din ce în ce mai importantă, pentru că a crescut mobilitatea persoanelor din Europa, uh, oamenii se pot muta dintr-o țară în alta, și apoi, sigur, poate, fi, poate exista cazul când se pornește o procedură penală împotriva lor. Uh, noi am vrut să asigurăm uh, dreptul persoanelor acuzate și suspecte la un proces corect. E un drept uh, fundamental incorporat în acțiul comunitar și dorim să promovăm cele mai înalte standarde posibile aliniate la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și la Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, orice fel de uh, măsuri de salvgardare vom introduce pentru a proteja drepturile uh, persoanelor trebuie să fie în conformitate cu documentele de la Strasbourg și cu Carta, după cum spunem noi. În 2009 s-a luat decizia de a, a lua o abordare de, pas cu pas și noi am făcut o propunere în 2009, luna, în luna iulie, în legătură cu traducerea și interpretarea, care era în acord cu standardele Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Apoi a intrat în vigoare Lisabona și problema nu a fost doar adopt, nu a fost adoptată cum era la acea dată, ci a devenit uh, caducă. Uh, Fa de parcurs a fost adoptată de Consiliu în, la sfârșitul 2009 uh, și acolo se solicita Comisiei să elaboreze legislație în legătură cu drepturile procedurale cu o abordare pas cu pas. Comisia a prezentat o nouă propunere în decembrie 2009 legătură cu interpretarea și traducerea bazată pe fosta noastră propunere. Uh, adică am dorit să facem acest lucru, însă nu s-a reușit pentru că era, exista perioada de tranziție, schimbarea de comisie, după ce uh, a intrat în vigoare noua comisie în, uh, și intrarea în vigoare a noului tratat, s-au schimbat puțin lucrurile. Ehm, sigur că e esențial ca toate măsurile noastre să fie ehm, conforme cu ehm, carta și cu tratatul, și noi ar trebui să evităm uh, orice neînțelegere uh, în legătură cu ce dorim să facem, să nu lăsăm marjă de eroare sau de interpretare la discreția statelor membre ca acestea să nu uh, acționeze în conformitate cu articolele relevante în legătură cu dreptul la un proces corect din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Carta Drepturilor Fundamentale Uh, este acum uh, drept uh, primar conform Tratatului de la Lisabona și orice legislație trebuie să fie în conformitate cu prevederile acesteia. Doamna comisar Reding răspunde pentru justiție și drepturile fundamentale și este prima dată că aceste subiecte fac parte dintr-un, din portofoliu, uh, dintr-un portofoliu separat, era normal ca Comisia să prezinte o propunere care să uh, asigure cel mai înalt nivel de protecție pentru mm, cetățenii europeni în ce privește interpretarea și traducerea în, în procedurile penale și să se asigure că propunerea noastră este uh, în conformitate și cu tratatul și cu carta. Deci, când uh, am făcut această propunere, noi uh, am vrut să uh, dăm un semnal că trebuie să asigurăm standardele cele mai înalte în conformitate cu instrumentele europene cheie în materie de drepturile omului. Aici există trei puncte în propunerea noastră, trei, trei puncte esențiale care au fost deja menționate de doamna raportoare, doamna Banana Ladford. Um, dar există și diferențe. În articolul 2 al propunerii noastre, noi extindem dreptul de interpretare la întâlniri și comunicări între avocat și clientul acestuia, nu doar atunci când întâlnirea are loc înainte, în fața autorităților judecătorești. Deci dreptul la interpretare s-ar extinde și la întâlnirile private care sunt esențiale pentru a ne asigura că drepturile de apărare sunt respectate. La articolul 3, în articolul 3 al propunerii noastre, a, spunem de asemenea că trebuie ca traducerea uh, documentelor esențiale să fie făcută în scris. E vorba de probele documentare, de, de ordinul de arestare, de exemplu, pentru ca uh, acuzații să nu se bazeze doar pe o traducere orală, uh, care să nu rămână înscris. De exemplu, în ce privește probele uh, uh, care ar putea fi utilizate în proces. Cred că uh, doamna raportoare are un punct de vedere ușor diferit aici, pentru că amendamentele propuse de dânsa diferă puțin de propunerea noastră. La articolul 3, alineatul 6 al propunerii noastre, spunem că orice suspect poate renunța la dreptul de traducere, dar acesta e, această renunțare e validă doar dacă va obține, un, un, va beneficia de consiliere juridică înaintea renunțării ca să poată să știe ce efecte are renunțarea. Acest punct este foarte important și ne îngrijorează fondul și calitatea propunerii. E vorba de aici de coerență, de ambiție, de claritate Comisia ține la acestea și atunci am făcut o propunere clară în legătură cu drepturile uh, uh, acuzatului sau suspectului și nu este nicio marjă pentru interpretare aici. Uh, sigur că ambiția noastră este împărtășită de Parlament, de aceea nu e surprinzător faptul că comi propunerea Comisiei reflectă spiritul amendamentelor uh, depuse de doamna raportoare celeritatea și eficiența sunt esențiale și Comisia uh, va colabora activ cu Parlamentul European și Consiliul uh, ca, în calitate de colegiuitori ca să ajungem la un text uh, de lege care să garanteze cele mai înalte standarde de, de, de, pentru drepturile procedurale, conforme cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu Carta Drepturilor Fundamentale am dorit să găsim o soluție satisfăcătoare în procedura normală de codecizie, conlucrând, sigur, cu Parlamentul pentru aceste două propuneri și sperăm că vom obține rezultate, vom face progrese și sper că nu se va pune problema vreunei întârzieri. Ne angajăm să colaborăm cu Parlamentul și Consiliul Uh, pe baza activității uh, foarte bune a președinților uh, spaniole, suedeze și spaniole pentru a se adopta cât mai rapid posibil această directivă în prima lectură în iunie 2010 după cum s-a stabilit în calendarul prezentat de raportare și după cum intenționează și președinția. În plus, Comisia lucrează deja pe, în legătură cu următoarele măsuri prevăzute în uh, foaia de parcurs, uh, dreptul la informare, se numește măsura B, aceasta care uh, va fi prezentată în vară și uh, sigur, suntem convinși că LIBE ne va susține, Comisia LIBE ne va susține pentru a asigura uh, cel mai înalt grad de protecție pentru cetățenii noștri. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Now we... Mulțumesc. Și acum deschidem uh, dezbaterea și are cuvântul doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, a menționat uh, doamna Lutfor, ne aflăm în fața unei situații noi de procedură pentru Parlamentul European. Avem de-a face cu inițiativa a 13 state membre depusă în conformitate cu articolul 76 din Tratatul de la Lisabona în decembrie 2009. Această inițiativă reprezintă, de fapt, și documentul pe care, pe care am lucrat până acum și pe care doamna Ludford a redactat proiectul de raport. Și iar săptămâna trecută, în ziua în care am primit uh, raportul doamnei Ludford, Comisia a trimis o propunere de directivă cu privire la uh, dreptul de traducere și interpretare. Eu vreau să salut această propunere a Comisiei, pentru că aduce fără discuție uh, standarde mult mai ridicate – decât uh, cele pe care le-am uh, le avut în uh, inițiativa statelor, mem statelor membre pe care am lucrat până acum. Și mă refer la punctele pe care le-a menționat atât doamna Lutfot cât și Comisia. Extinderea traducerii și interpretării la comunicări, la comunicările care au loc între suspect și avocat, la traducerea în scris a tuturor documentelor importante, Uh, pentru că un rezumat oral propus în inițiativa statelor membre nu ar fi suficient, faptul că suspectul trebuie să primească consiliere juridică în cazul în care dorește să renunțe la dreptul de traducere și interpretare și, uh, și așa mai departe. Consider că scopul nostru, de fapt, este să obținem uh, text, un text cât mai bun cu putință, care să consolideze drepturile procedurale și să vină în sprijinul persoanelor suspectate și acuzate. De aceea sprijin foarte mult textul Comisiei, consider că oferă standarde mult mai bune și preocuparea mea uh, este legată de timpul de care vom avea nevoie dacă avem în vedere această propunere. Și uh, mă refer la faptul că uh, avem nevoie de avize parlamentelor naționale și de avizul statelor care dispun de clauza opt-in. De aceea vreau să întreb Comisia ce părere are cu privire la, la aceste două aspecte. De aceea consider că o opțiune echilibrată este aceea de a ne referi formal la ambele texte, adică de a, de a ne referi în raportul nostru la, atât la textul uh, Comisiei cât și, uh, cât și la uh, textul pe care am lucrat, propunerea statelor membre. În ceea ce privește rezoluția de punere în aplicare de către statele membre dreptului de interpretare și traducere în procesele penale, Cred că măsurile prevăzute în această, în această opinie sunt extraordinar de importante pentru că se referă la calitatea până la urmă și la formarea, la înregistrarea uh, experților uh, și trebuie să avem uh, în vedere că Parlamentul European trebuie să se, uh, să-și exprime opinia cu privire la ei și de aceea sper că uh, vom putea ajunge la un echilibru instituțional pentru a obține acest lucru. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu uh, barona Ludford uh, în ce privește trei elemente, dar nu sunt de acord în ce privește cel de-al patrulea punct. Mai întâi, sunt de acord și chiar uh, o felicit pentru poziția, poziția coerentă pe care a exprimat-o și sunt de acord cu principiile pe care le-a exprimat. Când uh, Baran Ladford subliniază că cetățenii au dreptul la o apărare corectă, da, sigur, mi se pare foarte bine. Câteodată vorbim de acest spațiu de libertate, securitate și justiție, însă nu putem găsi uh, soluții comune în domeniul securității și al uh, justiției. Deci, orice măsură care consolidează drepturile cetățenilor în zona de uh, libertate și justiție merită salutată și Baran Latford a fost totdeauna în uh, linia întâi a acestei lupte. Uh, un alt punct asupra care sunt de acord cu domnia sa se referă la drepturile procedurale. Ă, dânsa împreună cu mine și alți colegi în, ultima, în cadrul ultimei dezbateri ă, plenare am afirmat că drepturile procedurale nu trebuie limitate la problema traducerii. avem o viziune mult mai largă, mai extinsă în privința drepturilor uh, procedurale decât cea uh, care ne este înfățișată în propunerea pe care o examinăm. În al treilea rând, sunt de acord cu uh, Barona Ladford în legătură cu opinia sa privind propunerea statelor membre. Nu, această propunere nu este suficientă. Propunerea Comisiei este mult mai bună decât cea care ne-a fost prezentată din partea statelor membre. Deci, eh, pe aceste trei puncte sunt de acord cu uh, domnul Radford, însă mm, punctele noastre de vedere diferă pentru că aici eh, vedem situația e complicată, avem două inițiative, două propuneri, una din partea Comisiei, una din partea statelor membre, așadar noi cum să procedăm? Sigur, putem să lucrăm pe amândouă aceste texte sau conform, conform regulilor noastre de procedură trebuie să alegem unul din aceste două texte. Aș dori să mi se explice mai bine situația aici. Nu cred că ar trebui să respingem inițiativa Comisiei. Asta ar fi o greșeală. Nu putem ignora propunerea Comisiei. Uh, tocmai pentru că am spus, uh, mi se pare că această propunere a Comisiei este mult mai bună. Dacă ar fi să fac o alegere, aș prefera să lucrăm pe textul Comisiei. Vă pot da mai multe motive pentru, pentru uh, această părere. De exemplu, uh, în primul rând, ce mesaj trimitem noi cetățenilor? Dacă dorim să sporim uh, nivelul de calitate și uh, numărul garanțiilor procedurale uh, de care să beneficieze ei, atunci ar trebui să lucrăm pe documentul cel mai bun din acest punct de vedere. În al doilea rând, ne așteaptă perioada de negocieri. După cum știm cu toții și sunt sigur că și Barana Ladford cunoaște acest lucru, e mai ușor să negociezi cu Consiliul și Comisia atunci când textul de bază pe care negociem e mai apropiat de propunerile noastre. E mai dificil dacă lucrăm pe baza unui text care este îndepărtat de poziția noastră. Și în al treilea rând, în legătură cu uh, cooperarea interinstituțională, noi, noi trebuie să uh, obținem alia, o alianță cu Comisia în uh, luptele pe care le ducem noi. și atunci uh, opiniile Comisiei diferă în funcție de, uh, uh, de unde provine inițiativa, dacă este o inițiativă a Comisiei sau dacă este o inițiativă a Consiliului. Deci noi trebuie să încercăm să... Aici, în acest caz, suntem de acord cu propunerea Comisiei. Deci, din aceste motive, eu propun, aș prefera să lucrăm pe baza textului propus de Comisie. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Busutil. Simon. Simon. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc baroanei Latford și să o asigur de faptul că nimeni nu crede că ei ar fi o persoană simplă. Din potrivă, îi mulțumesc foarte mult pentru munca îndelugată pe care a făcut-o la acest dosar. Sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei, cu cei doi antevorbitori, în legătură cu modul în care trebuie să continuăm. E pentru prima oară avem această situație care s-ar putea repeta. Deci tot ceea ce facem noi aici ar putea constitui un precedent. Avem practic două propuneri în concurență și ni se cere să alegem una dintre aceste propuneri și să ne continuăm munca pe marginea ei. Deci e o situație pozitivă pentru instituția noastră, însă, date fiind împrejurările, cred că prioritatea noastră ar fi să vedem care este mesajul cel mai potrivit pe care l-am putea transmite cetățenilor, așa cum spunea Carlos, în ceea ce privește drepturile lor. Din punct de vedere al conținutului, propunerea Comisiei este mai bună, nu cea a Consiliului. Această propunere a Comisiei transmite un mesaj clar în această privință. De aceea, în primul rând, trebuie să fim atenți, să vedem cum vom aborda această situație, deoarece e probabil să mai avem astfel de situații și pe viitor. Și, în al doilea rând, ar trebui să vedem care sunt prioritățile noastre, în primul rând. Iar Îngrijorările cetățenilor sunt printre prioritățile noastre. Și sunt sigur că doamna Latford a încercat să facă acest lucru, să dea întietate uh, îngrijorările cetățenilor. Însă, la Consiliu se vede clar că propunerea Comisiei, uh, dacă să comparăm cele două propuneri, mă scuzați, cea a Comisiei oferă o plus valoare clară față de cea a Consiliului deci din punct de vedere al conținutului. Și acum nu rămâne decât un lucru, cum să acționăm din punct de vedere procedural. Nu am un răspuns clar la această întrebare, însă știu că propunerea comisiei e de preferat. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Romero Lopez. Sí, <clears throat> como shadow de... Ca raportor în umbră la această propunere de directivă, Aș vrea să vă spun care este părerea mea în legătură cu propunerea comisiei, textul comisiei prezentat în aceste momente. Și ar vrea eventual să aduc câteva sugestii uh, celor spuse de către colegul Coelio și de către colegii Coelio și Busutil. Această propunere de de directivă a fost practic amânată, a fost uh, stopată din cauza intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Această directivă, lucrările la această directivă ar fi trebuit să se încheie, însă deoarece a intervenit o situație nouă, lucrările s-au întrerupt. E o situație complet nouă, după părerea mea, și cred că așa ar trebui să fie și abordarea noastră, în funcție de noutatea pe care o aduce această situație propunerea Comisiei nu înseamnă că propunerea statelor membre este devalorizată. Nu, pe viitor propunerea Comisiei va fi dezbătută uh, cu sugestiile pe care le vor aduce statele membre. Această situație nu este obișnuită, este o situație extraordinară și trebuie tratată ca atare. După cum a spus foarte bine reprezentanta Comisiei, avem aici niște garanții procedurale pe care la început au fost menite să însoțească mandatul de arest european. Și acest mandat este în continuare în vigoare fără să avem garanțiile necesare. Deci, deși textul Comisiei îmbunătățește garanțiile procedurale, dacă ar fi să lăsăm complet pe din afară textul de la Consiliu, am paraliza fără nicio îndoială această, acest dosar. L-am pune încă o dată în așteptare. Și este un dosar urgent, deoarece există un dezechilibru între drepturile apărării și securitate, după cum spunea domnul Coeliu. După părerea mea, putem progresa pe acest dosar atât de urgent cum ar fi drepturile apărării, crescând, bineînțeles, garanțiile pe care le prezintă textul comisiei, ca amendamente, așa cum a făcut foarte bine doamna Latford sau eventual să intervenim cu alte amendamente în termenul uh, de care dispunem. Astfel, cel puțin acest drept procedural, acest, acest dosar privind drepturile procedurale ar putea să se încheie cu celeritate și e drept că din 2004 încoace Comisia a făcut această propunere. Însă, de asemenea, e adevărat că nu ar fi trebuit să fie obligată Comisia prin această foaie de parcurs. Comisia ar fi putut prezenta aceste drepturi procedurale sub forma unui pachet comun și așa am fi progresat foarte mult în ceea ce privește drepturile procedurale. Situația s-a schimbat, nu mai avem președinția suedeză, nu mai suntem obligați să urmăm acea foaie de drum. Totuși, uh, s-a ales să se continue cu această foaie de parcurs. Avem acum un prim drept acest la interpretare și traducere. Avem o situație provocată, fără nici îndoială, de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. E o situație nemai văzută, nouă, de aceea le cer eurodeputaților care au luat cuvântul să analizeze acest lucru pentru a putea progresa pe textul doamnei Latford și pentru a ajunge cât mai repede la o concluzie pe marginea acestui text. Dacă nu o facem, încă o dată am paraliza întreg uh, procesul și tot pachetul de garanții pe care îl prezintă Comisia și care îmbunătățește propunerea, asta e clar, deci ar avea de pierdut și trebuie să vă spun că am discutat deja aici la Comisia Libe. Am avut o dezbatere anterioară când am vorbit despre faptul că documentele esențiale nu erau bine definite. Atunci, Comisia Executivă nu a dat un răspuns foarte clar. De data aceasta s-a schimbat situația. Au corectat lucrurile, textele sunt mult mai bune. Însă împrejurările sunt uh, cele existente și dacă într-adevăr noi vrem să apărăm drepturile procedurale și vrem ca acestea să fie puse în aplicare cât mai rapid, e bine, ar trebui să înlesnim acest proces pentru ca el să fie cât mai rapid și să nu trebuiască acum să respingem această inițiativă a statelor membre, inițiativă care dorește să umple această lacună care exista, deoarece nu, avea, nu exista comisar, deoarece uh, nu existau uh, uh, elementele necesare pentru a prezenta propunerea în termenul cerut. Deci eu salut ambele propuneri și cred că sunt complementare. Mulțumesc. Domnul Prons. Mulțumesc, domnule președinte. Este <clears throat> evident că o persoană suspectată, acuzată, trebuie să aibă drept la servicii de interpretare și în traducere. Asta este o, foarte rar când se întâmplă să fiu de acord cu restul comisiei, dar să nu vi se urce la cap chestia asta. Și o persoană care, să zicem, uh, este în situația de a fi acuzată într-un alt sistem juridic decât cel din țara ei, uh, a, reprezintă o situație care rezultă și din migrația de masă la care, avem, la care asistăm sau pentru că persoana respectivă a fost dusă în țara respectivă ca urmare a mandatului european de arestare. Eu sunt împotriva mandatului european de arestare pentru că permite persoane să fie extradate pentru acte care nu sunt considerate penale în țara lor de origine. Totuși, oricât de greșit ar fi acest lucru, n-ar fi mai preferabil să avem servicii obligatorii de traducere și interpretare înainte să fie avut uh, mandatul european de arestare și nu după mandatul de arestare? Și poate că ar trebui ca aceste uh, uh, proceduri să se aplice Uh, numai pentru mandatul european de arestare și uh, procedurile din statele membre pentru restul uh, situațiilor. Poate e doar o idee. Mulțumesc, spune președintele, doamna Sargentini. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Scuze pentru lipsa raportorului din umbră al verzilor, dar pot vorbi eu în numele său. Uh, și doresc să o felicit uh, și să-mi exprim respectul pentru doamna Lartford și pentru munca pe care a depus-o. Această problemă este într-adevăr uh, o problemă pentru Comisia Libe. Putem vorbi despre justiție egală și corectă, dar asta nu se poate realiza dacă oamenii nu înțeleg clar de ce sunt acuzați și judecați. Și de aceea susținem cu tărie abordarea dumneavoastră uh, și nu vrem să intrăm în disputa dintre Comisia Europeană și Consiliu, de asemenea și pentru că uh, în cele de urmă în acest proces uh, Parlamentul va trebui să ajungă la un acord cu Consiliul și în același timp raportorul are dreptate să țină cont de conținutul propunerii Comisiei Haideți să uh, reamintim și faptul că această propunere este un follow-up al fostului proiect de uh, acord cadru privind standarde minime în ce privește drepturile procedurale, care a fost făcut de fostul uh, membru al Parlamentului din partea verzilor, domnul Baldenberg. Ne uităm și la alte inițiative care ar putea completa Uh, drepturile cetățenilor în fața aparatului de justiție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vos. Mulțumesc foarte mult. Uh, am un comentariu mai degrabă de substanță decât de procedură. Uh, sper că voi putea foarte pe scurt să mă refer la el. Aș vrea să ne uităm la area de aplicare a regulilor și mai ales uh, punctul 1.3 uh, din propunere, aș vrea să sugerez să facem o distinție între procedurile penale și procedurile non-penale. Și cred că această are de aplicare ar trebui clarificată foarte în detaliu, pentru că um, uh, dacă e vorba de probleme cum ar fi amenzi de parcare, să zicem, astea sunt uh, Uh, cazuri minore, deci nu sunt cazuri penale. Și paragraful 1.3 cred că are sens pentru că în cazul acestor uh, uh cazuri minore n-ar trebui să avem, uh, n-ar trebui ca ele să fie confundate cu cele penale și de asemenea avem și uh, decizia Curții Europene Uh, a drepturilor omului care spune că aceste, aceste tipuri de cazuri nu ar trebui să fie transformate în unele penale prin analogie. Deci uh, trebuie să existe o anumită certitudine juridică pentru toți cei implicați și trebuie să evităm birocratizarea excesivă rezultând din uh, o posibilă obligație de a Uh, avea de a face cu toate aceste cazuri minore, toate astea o să coste și cetățenii europeni nu o să fie foarte fericiți să descopere că Parlamentul European uh, și-a a contribuit indirect la creșterea, de exemplu, a cuantumului amenzilor, pentru că toate acele cheltuieli vor trebui recuperate de undeva și atunci asta poate face la creșterea amenzilor. Așadar, ar trebui să fie separate uh, cazurile într-adevăr penale și infracțiunile într-adevăr grave de aceste lucruri foarte mărunte. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul Tavares. Obrigado, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, eu sunt raportor din umbră pe acest uh, dosar și am luat deja parte la primele întâlniri de negociere, asta înainte de tratatul de Lisabona și de intrarea lui în vigoare. Și sunt de acord cu abordarea generală a doamnei Ladford, dar există unele probleme care sunt mai complexe decât ar putea părea la prima vedere. De exemplu, problemele lingvistice și tehnice. Ce este o limbă maternă? când e limba maternă mai potrivită să fie utilizată? Întrebarea este așadar, când se cere uh, și când e necesară tracerea, când nu e necesară, dar, în general, sunt de acord cu conținutul și cu abordarea uh, generală uh, a doamnei Latford. Cred că această întrebare, dacă să alegem să mergem pe textul Comisiei sau pe textul Consiliului, Așa cum a spus Carlos Coelho la începutul dezbaterilor, uh, textul comisiei <laughs> pare să fie mai bun. Totuși, uh, sunt preocupat că vom uh, încetini cadrul de adoptare, că o să tot amânăm decizia, că o să facem un pas înainte, doi înapoi, o să trebuie să ne întoarcem la Uh, la statele membre și uh, e o problemă de timp. timpul e o chestiune importantă aici. Pentru că nu vorbim de niște drepturi abstracte, ci de drepturi foarte clare și foarte concrete care ar trebui să fie garantate. De aceea, în opinia mea, textul acesta ar trebui să treacă destul de rapid. Și dacă raportorul consideră că poate include cele mai bune idei ale Comisiei în acest raport, atunci asta ar fi o abordare foarte bună. Deci poate asta ar fi soluția și ar fi abordarea uh, cea mai bună pentru toată lumea. Sunt însă de acord cu analiza conform cărea Comisia acum are uh, puteri noi în uh, zona drepturilor fundamentale și avem un comisar pentru drepturile fundamentale, deci ar trebui să susținem noul rol al comisarului. Am vrea să vedem un pachet general de drepturi procedurale din care fac parte traducerea și interpretarea, așadar susținem poziția raportorului pe această chestiune. Președintele, mulțumesc. Domnul Papa Nicolau, vă rog să fiți succint pentru că iar uh, suntem în întârziere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Latford pentru toată munca făcută până acum. În ce privește procedura, eh, sunt eh, de acord cu doamna eh, Deniscu și cu alți intervenienți pentru că dacă avem un text trebuie să încercăm să îl folosim. Nu trebuie să pierdem timp și trebuie să protejăm într-o manieră directă persoanele care sunt în situație de a deveni justițiabili. Eh, se vorbește aici de interpretare, interpretare care privește în special consultațiile, discuțiile private cu avocatul. Și cum eu însumi sunt avocat, aș vrea să ridic o întrebare pentru raportorul nostru. Pentru că nu m-am simțit tot timpul în, cum să zic, în uh, confortabil uh, în situații în care clientul avea nevoie de interpretare. Deci era o persoană care avea nevoie de interpretare ca să se înțeleagă cu mine. Și dacă de fiecare dată când există o discuție trebuie angajat un interpret nu știu dacă nu cumva ar trebui să avem o procedură prin care să se spună că trebuie să fie același interpret uh, sau că acest interpret să fie ales de avocat și numit de avocatul clientului respectiv. Iată o chestiune pe care vreau să o ridic. Președintele, mulțumesc. Uh, acum o să rog să intervină pe doamna Latford uh, și să ne facă o propunere în legătură cu procedura și calendarul ca să avem așadar un termen pentru depunerea amendamentelor pentru a ajunge la un acord uh, care să satisfacă pe toată lumea. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește conținutul, salut foarte mult sprijinul colegilor mei, deoarece asta ne arată că dacă vom ajunge la o înțelegere cu Comisia, această măsură trebuie să fie în conformitate cu uh, Tribunalul de la Strasburg și în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale. Și nu trebuie să spun tot ceea ce am spus în ultimii 10 ani. Avem deja mandatul de arest european. Deci, după părerea mea, avem nevoie de acest mandat și de încă ceva în plus. Avem nevoie de mandatul de arest european, însă avem mare nevoie și de măsuri care să sporească calitatea drepturilor procedurale pe care le au acuzații. Și eu una am uh, fost implicată în uh, cazuri când anumite persoane au fost uh, arestate conform mandatului de arest european și nu am fost mulțumită de drepturile pe care le-au primit la un moment dat în timpul procedurilor. Deci aceste măsuri înfrățite sunt necesare de foarte mult timp și cu toții recunoaștem acest lucru. Ca să mă exprim cu cuvintele domnului Tavares, eu intenționez și cred că și uh, ceilalți colegi sunt de aceeași părere, deci încerc practic să aleg uh, pe sprânceană cele mai bune idei din propunerea comisiei pentru a ajunge la ceva bun. Și, dragi colegi, trebuie să avem încredere în noi înșine și în capacitatea noastră de a negocia cu Consiliul. Mulți dintre, no- mulți dintre noi au experiență în acest sens și cred că avem uh, uh, ne-am descurcat foarte bine în trecut, ne-am apărat așa cum a trebuit poziția și am reușit să avem uh, înțelegeri bune cu, comis, cu Consiliu. De asemenea, sunt uh, de asemenea mulțumită să văd că președinția spaniolă recunoaște rolul pe care îl va avea Comisia Europeană. E clar că această instituție va trebui să se implice. Cu toții suntem de acord și iau, deci, uh, iau um, act de intenția președinției spaniole în acest sens. În ceea ce privește procedura, noi lucrăm acum pe baza textului propus de statele membre. Și la un moment dat vom fi inspirați, vom împrumuta idei din textul comisiei sau din alte părți. Bineînțeles, vom veni și noi cu amendamente și vom fi pe o poziție puternică la negocieri, deci nu ne vom lăsa călcați în picioare. Deci va exista o diferență clară între a lucra pe textul uh, Consiliului și a accepta acest text. Și asta am tot spus-o, am tot spus-o în, ultimii, în ultimele săptămâni. Deci nu vom accepta textul înaintat în 2009, așa cum este el. Totuși, în ceea ce privește procedura, e clar că e nevoie de discuții ulterioare cu colegii. Sunt oarecum dezamăgită de faptul că nu am primit uh, informații și sugestii din partea colegilor. Eu am cerut să mi se trimită uh, orice sugestie, orice comentariu. Acum văd că am feedback de la anumiți colegi care nu erau de acord cu ce am spus eu. Deci aș fi vrut să mă ajutați mai mult. Și sunt de asemenea îngrijorată de întârzierile și complicațiile care ar putea fi provocate. În ceea ce privește textul comisiei, perioada de analiză din partea Parlamentului trebuie să înceapă din nou și dacă vom uh, lucra oficial pe textul comisiei, perioada pentru care anumite țări au opt-in, pentru acele țări care au acest opt-in, trebuie și ea să înceapă. Și nu există nicio garanție că vom avea un rezultat. Când le dai oamenilor din nou șansa să analizeze ceva, de foarte multe ori au loc tot felul de accidente, se iau tot felul de decizii și eu una aș putea, aș fi mulțumită dacă aș putea să aduc și o contribuție națională. Pe 8 martie, Jack Straw, ministrul britanic, a semnat un opt-in și pentru mine a fost un premiu extraordinar, deoarece de ani de zile Marea Britanie s-a opus acestei decizii cadru. E un punct de răscruce aici. Nu e vorba doar de Marea Britanie, pot interveni și alte parlamente naționale care dintr-o dată se vor gândi, a, uite ce idee, poate că ar trebui să ne uh, schimbăm uh, opinia. Deci nu există nicio garanție că până în luna iunie vom ajunge să fim de acord cu această măsură. Deci dacă, din punct de vedere procedural, vom lucra pe textul comisiei. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că nu vom <coughs> ține seama de textul comisiei. Acesta ne va ajuta foarte mult, ne va ajuta să consolidăm pozițiile tuturor celor implicați, mă uit, mă gândesc la Consiliu și la statele membre, bineînțeles. Poate că în ceea ce privește, de exemplu, rezumatele orale, va trebui să reanalizăm propunerea mea inițială de a ajunge la un compromis cu Consiliu. Vorbeam de anumite derogări, vorbeam de situații excepționale, de consiliere juridică. Poate că la un moment dat ne, Comisia ne va obliga să regândim toate acestea. Domnul Busutil spunea că ar fi un precedent dacă am lucrat pe textul Consiliului Simon. Eu cred că e o situație într-adevăr unică, care nu se va repeta. Trebuie să lucrăm acum, deoarece Comisia era într-o perioadă de tranziție, când se încheia un mandat și nu cred că această situație se va repeta. Deci, de obicei, Parlamentul European preferă procedura obișnuită, adică cea de a lucra pe textul prezentat de comisie. Nu e nicio îndoială în această privință. Și îmi cer scuze acum că am menționat mai multe puncte specifice um, despre care a vorbit domnul Vos și domnul Papa Nicolau sugestii pe care vreau să le iau în considerare. Dragi colegi, va trebui să discut mai mult cu dumneavoastră pentru a putea ajunge la o soluție mulțumitoare pentru toată lumea. Însă vă asigur, textul comisiei nu va fi ignorat. Și trebuie să menționăm acest lucru în raportul nostru, în rezoluția legislativă cel puțin. Și sunt sigură că multe elemente din textul comisiei se vor regăsi într-un fel sau altul în rezultatul final. La urma urmei, e vorba de o procedură tehnică. Într-un anumit fel, aceasta nu este atât de vitală, însă, pe de altă parte, este vitală deoarece are deoarece există impactul parlamentelor naționale și există acea posibilitate de opt-in din partea statelor membre. Și cred că ar trebui să evităm orice complicații în această privință. Între timp, cu toții putem înainta amendamente, inclusiv putem uh, prelua și anumite sugestii din textul comisiei, de multe ori formularea s-ar putea să fie practic identică. De ce nu? Eu una sunt uh, dispusă să analizăm lucrurile și sper de asemenea că vom discuta între noi pentru ca pe 7 aprilie să trecem la etapa următoare. De asemenea, trebuie să recunoaștem rolul Comisiei Europene și uh, să-i mulțumim doamnei Reding. Noi vom fi foarte recunoscători pentru tot ce a făcut în domeniul drepturilor fundamentale, deoarece ne așteptăm la foarte multe de la ei în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamnă Latford. Propunerea dumneavoastră este foarte chipzuită, vă mulțumesc pentru acest fapt. Am avut o dezbatere îndelungată și aprinsă în care am auzit uh, care sunt uh, diferitele poziții. Din câte înțeleg de la dumneavoastră, acest punct va apărea din nou pe ordinea de zi a următoarei ședințe libe de pe 7 aprilie. Deci până atunci vom avea timp să punem la oaltă toate pozițiile. Vom avea timp de asemenea să îi lăsăm pe raportor și pe raportor din umbră să se implice așa cum trebuie. Avem acum o mare întârziere în ceea ce privește ordinea noastră de zi, deci de aceea vă rog să mă înțelegeți, pe 7 aprilie vom continua aceste discuții. De acord? Doriți să redeschideți dezbaterea? Mulțumesc. Nu. Un singur comentariu foarte succint. Înțeleg că nu aveți timp. Eu nu cred că e vorba de alege aici între textul comisiei sau cel al statelor membre. Îmi dau seama că e o situație foarte dificilă și apreciez tactul doamnei Latford. Însă, așa cum s-a spus, dacă vrem să ne inspirăm din propunerea comisiei, putem să o facem, deoarece acest exercițiu va fi foarte îndelungat, va trebui să se redacteze, va trebui redactat un raport care să acopere ambele inițiative, cea de la Consiliu și de la Comisie. Mulți au menționat și parlamentele naționale. Însă noi vom veni practic cu o propunere care se transformă odată cu tratatul de la Lisabona. Din punct de vedere interinstituțional, e o procedură foarte bună și, de asemenea, e un precedent pentru viitor, deoarece inițiativele statelor membre nu au cum să se oprească și știm cu toții că nu ne permitem niciun fel de întârziere, suntem de acord cu termenul stabilit de Parlament și de președinție. Deci tot ce cerem noi este să se lucreze comparativ pe ambele texte. Mulțumesc! Cred că ați deschis discuția, doamnă reprezentanta a Comisiei. Vă rog să ajungeți la concluzii. Doamna Latford ne-a prezentat tocmai o propunere foarte echilibrată. Doriți să luați din nou cuvântul? Dar vă rog să ne ajutați să ne continuăm ordinea de zi. Concluzia mea e diferită de cea a comisiei, asta vreau să spun. Și cred că ar fi bine ca această comisie libe să fie de acord cu propunerea mea, deoarece cu tot respectul nu aș spune că reprezentanta comisie are dreptate. Nu vorbim aici despre fuzionarea a două texte, e vorba de a uh, lucra oficial pe baza textului Consiliului, inspirându-ne însă din textul Comisiei în ceea ce privește conținutul. Deci sunt două căi de a acționa și există motive procedurale clare de a acționa astfel și sper că am reușit să le explic acest lucru colegilor. Ar apărea foarte multe complicații și întârzieri dacă am fuzionat cele două texte. Nici nu știu cum s-ar putea întâmpla așa ceva din punct de vedere al conținutului. Deci ar apărea complicații în multe capitale europene. În anumite capitale ar apărea chiar foarte multe complicații. Deci uh, rog membrii Comisiei Libe să urmeze sugestia pe care am prezentat-o anterior. Da, ne-ați făcut o propunere care a fost uh, acceptată prin consimțământ de restul membrilor Comisiei Libe.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 Vă rog să păstrați liniștea dacă rămâneți în sală. I would like to remind the colleagues that we're following here the deadline. Vreau să vă reamintesc că urmăm aici termenul uh, stabilit de președinte la urma reuniune libe, la ultima reuniune libe de pe 4 martie. Trebuie să știm dacă membrii Comisiei Libe se opun, la, se opun acestui proiect de măsură. Coordonatorii de la PPE, ALDE, CERE și de la Verzi au răspuns în numele grupurilor lor cum că doresc să se opună. Raportorul, domnul Michael Cashman, a anunțat la ședința din 4 martie că dumnealui nu recomandă să ne opunem în acest proiect de măsură. Vă sugerez, prin urmare, să acționăm în felul următor. În primul rând, să întrebăm pe membrii Comisiei Libe dacă sprijină sau nu propunerea făcută de raportor. În al doilea rând, dacă recomandarea raportorului nu se adoptă, vom avea un al doilea vot privind proiectul de rezoluție prin care Comisia Libe recomandă plenului Parlamentului European să se opună proiectului de măsură, explicând principalele motive. Textul care a fost distribuit a fost înaintat de către secretariat și um, în acest text a ținut seama de dezbaterile anterioare. De asemenea, ar trebui să știți că această rezoluție trebuie trimisă plenarei din 24-25 martie 2010 pentru a putea fi adoptată înainte de expirarea termenului Parlamentului pe 7 aprilie 2010. Să auzim întâi prezentarea domnului Cashman, raportor. Thank you, uh, President, and um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori totuși să beneficiez de liniște în sală, pentru că și aceasta este o măsură importantă, la fel ca celelalte de care ne ocupăm aici în comisia noastră și aș dori să ajungem la o concluzie bazându-ne pe fapte. Parlamentul se găsește într-o, într, -o, într -o poziție dificilă, nu a beneficiat de Uh, niciun ajutor la dezbaterea din Consiliu care s-a desfășurat timp de 2 ani și acolo lucrurile au fost foarte dificile. Uh, avizul juridic al Parlamentului Thank you. That I have... Da, mulțumesc respect acest aviz juridic al Parlamentului, uh, conform căruia măsurile depășesc uh, domeniul de aplicare al articolului 12.5 al Codului de Frontiere Schengen, pentru că nu constituie măsuri adiționale uh, care guvernează măsurile de supraveghere în general. Asta ar fi un rezumat foarte succint. Deci serviciul juridic consideră că nu ar trebui să adoptăm documentul pentru că uh, depășește uh, competențele. Nu avem o scrisoare din partea doamnei Cecilia Malmström, a cărei opinie este diferită. Uh, deci dispunem de această scrisoare din partea doamnei Malmström și deci avem două opinii diferite acum. Ce dorim noi să facem cu această decizie? Eu doresc ca noi să adoptăm decizia și nu să ne opunem, pentru că noi încercăm să aducem o, un, un sentiment de siguranță față de obligațiile pe care le au statele membre în raport nu doar cu supravegherea, ci și cu interceptarea și salvarea și cercetarea. Dacă e să fiu cinstit, uh, spunându-vă ce nu vrem noi, nu vrem să se repete spectacolul de anul trecut în care două state membre au refuzat să salveze oameni aflați în largul mării, în Mediterana de Sud, pentru că nu doreau să se uh, uh, încarce, să se lege la cap cu uh, o cerere de azil sau cu consecințele aducerilor pe teritoriul european. Deci, uh, conven- astfel o convenție internațională ar fi adusă în acquis comunitar, astfel asigurându-ne uh, uh, că se consolidează uh, conformitatea și coerența la nivelul Curții Europene de Justiție. Poziția noastră este una dificilă, pentru că am solicitat aplicarea acestor măsuri în Parlament. Doamna Plashert a solicitat acest lucru în Parlament din nou în comisia noastră în ianuarie. Aceste măsuri reprezintă, mai ales în partea a doua a anexei, uh, prezintă obligațiile pe care acum uh, le au statele membre conform uh, convențiilor internaționale și dreptul ONU, dreptul maritim ONU. Însă în acest moment nu se pun în aplicare la Curtea Europeană de Justiție, dar dacă această decizie ar fi luată, s-ar putea pune în aplicare. Deci obligația legală de a cerceta uh, și la nevoie să, de a salva uh, aceste persoane ar deveni o obligație pe care statele membre ar trebui să o respecte. Dar aici avem o dilemă de ordin moral. Spunem oare Consiliului și Comisiei uh, baza juridică e, de, e de greșită, vă rog să o eliminați. Eu cred că nu. Chiar dacă face acest lucru, nu am primit o nouă uh, propunere din partea Comisiei, pentru că este o nouă comisie, și nu am primit acest lucru și nu cred că ar putea să facă o nouă propunere în acord cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a rezolva problemele care ar putea apărea în această vară. Și, iată, sunt împrejurări excepționale și fără a face niciun precedent, fără a stabili niciun precedent, pentru că hai să ne amintim, precedentul ar exista doar dacă Parlamentul acceptă că ceea ce facem noi acum reprezintă un precedent. Deci hai să uh, lăsăm acest lucru deoparte și când ne dăm consimțământul, putem spune de ce o facem și de ce considerăm noi că și Consiliul și Comisia trebuie cu prima ocazie și cu celeritate să facă această propunere, să propună acest, aceste măsuri într-o propunere legislativă, fie revizuirea codului de frontieră Schengen sau în cadrul Frontex. În același timp, Parlamentul uh, ține deschise, menține deschise toate opțiunile uh, juridice care s-ar putea impune. Așadar, pentru a o parafraza pe Barana Ladford, acesta ar fi uh, rezumatul oral. Uh, îmi pare rău că a durat atât de mult acest rezumat pe care l-am făcut, pentru că am avut dezbateri în grupul meu politic. Dezbaterile au fost foarte dificile. Cred că mă bucur de susținerea grupului meu politic și am uh, acționat uh, cu foarte multă precauție, dar cred că am ajuns la acest rezultat printr-o decizie politică de a ieși din dilema morală despre care vorbeam. Pentru că e corect, e foarte bine că pot spune acest lucru în sfârșit. Există unii care cred că asemenea măsuri de interceptare ar preveni orice persoană de a dispune de ocazia de a solicita azil. Eu nu cred că această măsură poate fi folosită în acest mod dar uh, unii oameni uh, au această opinie. Uh, mă opresc aici. Nu cred că va trebui să revin cu întrebări și las la, lucrurile la mm, la atitudinea înțelepciunii uh, uh, comisiei noastre și domnule președinte, voi recunoaște decizia votului din această dimineață, știind că el se va baza pe principii corecte. Mulțumesc, mulțumesc domnule Cashman și acum uh, să auzim reprezentanții Comisiei și ai uh, Consiliului. Din partea președinției, domnul Burgos. Da, mulțumesc, domnule președinte. E a treia oară că venim aici în fața comisiei noastre pentru a vorbi de decizia adoptată de Consiliu um, acum aproximativ două luni. Cred că noastră cunoașteți foarte bine acest dosar. Însă, după câte știu eu, aș dori să vă explic motivul pentru care Consiliul a ales acest temei juridic când a luat decizia. Noi am făcut-o pentru că noi considerăm că în codul uh, frontierilor pe care se bazează uh, decizia aveam o, uh, o distinție clară și netă între mm, măsurile privitoare la supravegherea frontierelor, articolul 18 al codului, e vorba de măsuri care se referă la supravegherea între puncte de frontieră și în uh, largul mării și măsurile care privesc inspecțiile la punctele de frontieră, la punctele de trecere ale frontierei. Deci sunt lucruri diferite, cu obiective diferite și deci în cod au fost reglementate în mod diferit, cu consecințe diferite. Trebuie să vă amintesc că acest cod a fost adoptat prin codecizie între Parlament și Consiliu, pentru că în acea perioadă ne-am aflat în cadrul acestei proceduri, iar articolul 12 în ce privește supravegherea frontierelor stabilește anumite principii și reamintește că se pot adopta norme suplimentare în conformitate cu uh, procedura comitologiei, lucru propus de comisie. Uh, cu câteva amendamente importante uh, l-a adoptat Consiliul, deci pentru noi temeiul juridic este corect și uh, totalmente justificat. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că noi credem că problema de care ne ocupăm aici, sigur, este foarte complexă din punct de vedere tehnic. Au existat multe discuții prealabile de, la nivel de experți uh, ai Comisiei și a fost dificil să ajungem la un acord, dar suntem satisfăcuți pentru că e prima dată când se reglementează aceste chestiuni în, într-un cadru comunitar. Aș dori să vă reamintesc că dacă astăzi întâmpinăm probleme în cadrul unei operațiuni maritime coordonate de Frontex, uh, acest lucru nu are consecințe la nivelul dreptului comunitar. Dacă am adopta decizia, am avea un cadru comunitar cu anumite consecințe și în caz de probleme, sigur, în funcție de tipul de probleme pe care le vom întâmpina, Comisia ar putea mm, iniția o procedură de infracțiune sau să permită un control mai mare al Parlamentului. Directorul agenției Frontex, sigur, este, vine de multe ori aici în Comisia dumneavoastră Consiliul ar putea să și dumneavoastră ați putea să-i uh, cereți explicații dacă se ivesc probleme, dacă nu aplică legea sau nu aplică sau legislația comunitară are deficiențe și trebuie modificată, toate aceste întrebări ar putea fi adresate directorului agenției Frontex. Uh, Eh, dar dânsul, dacă ar fi întrebat așa ceva, ar spune astăzi că nu există drept comunitar care să poată fi aplicat în acest domeniu. Deci noi credem că din acest punct de vedere decizia are o plus valoare și aduce un mai bun control democratic al operațiunilor Frontex. Dacă decizia Parlamentului este de a respinge decizia, eh, o blocare a acestea, în acest moment Bun, nu trebuie să dramatizăm lucrurile. Aceste lucruri s-au mai întâmplat în trecut și probabil că se vor mai întâmpla. E bine, până la urmă, totuși, ca până la urmă să ajungem la un compromis. Și totuși, aș dori să vă gândiți că se vor uh, tărăgăna lucrurile, nu vom ajunge la un acord rapid pentru că procedurile legislative trebuie, depind și de procedurile interne care trebuie uh, respectate în fiecare instituție, la Consiliu, la Parlament, la Comisie, toți avem regulamentul interior, deci uh, uh, vor trebui să mai treacă multe luni până vom ajunge la un acord. Sigur. Hubo unanimidad al aceptar esta la Consiliu nu există unanimitate de, de păreri. Și atunci dacă revenim și reanalizăm toată problema și uh, începem iarăși discuții la nivel de miniștri, știm comisia va prezenta, nici nu știm dacă comisia va veni cu același text sau cu un alt text, dar miniștrii probabil că vor redeschide discuția acest lucru, sigur, va avea consecințe asupra întregului proces legislativ și nu știm ce se va întâmpla. Nu, nu spun că ar fi imposibil să mai ajungem a, apoi la un acord, dar nu se știe când și în ce condiții. Așadar, până la urmă, credem că ar fi o decizie utilă. Vă recomandăm să o adoptați. Doresc să spun că nu propunem vreo soluție minune care să rezolve toate problemele, însă e prima dată că se face ceva la nivel comunitar în acest domeniu și credem că este uh, un lucru util care va, va, va răspunde multor nevoi și insist spunându-vă că am luat, uh, am acționat cu precauție, există o declarație a Consiliului anexată decizie în care se solicită Frontex să ne informeze în legătură cu punerea în aplicare a deciziei și să ne informeze în cazul în care există probleme grave uh, la nevoie, lucrurile acestea nu se fac întotdeauna. Uh, se fixează un termen. Aici, iată, am uh, adăugat o listă de precauțiuni și când directorul Frontex își va prezenta raportul în fața Parlamentului și în fața Consiliului, îi vor putea fi adresate întrebări în legătură cu cum a acționat, cu măsurile pe care le-a luat în caz de nevoie. Repet, nu avem nicio soluție miraculoasă, dar credem că operațiunile maritime ale Frontex se vor îmbunătăți datorită adoptării acestei decizii. Mulțumesc! Mulțumesc că dau cuvântul Comisiei, dar mai întâi aș dori ca împreună cu toți membrii Comisiei Libe a, să vă spun că avem un vot mai târziu și v-aș întreba dacă toți membrii au, au cartele, cardurile electronice de vot. Nu? Deci facem, votăm prin ridicarea de mână. A, bun, atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pe baza scrisorii trimise de doamna comisar Malmström către comisie, vreau să fac următoarele comentarii. În primul rând, în ce privește aspectul juridic, comisia este convinsă că baza juridică și instrumentul uh, formal este cel corect. De asemenea, Consiliul a discutat foarte mult uh, problemele juridice, dar având obiecții diferite. În Consiliu au fost state membre care au pretins că nu există niciun fel de competență europeană în acest domeniu. Și mai ales că nu există niciun fel de competență europeană când e vorba de chestiuni legate de căutare și salvarea unor emigranți care încearcă să ajungă în Europa. Din partea Comisiei, ni se pare oarecum regretabil că în acest dosar discuțiile s-au concentrat atât de mult pe aspectele legale și nu pe aspectul politic, nevoia ca Uniunea să se asigure că există reguli atunci când încercăm să ne confruntăm și să facem față provocării migrației la frontierele noastre sudice. Cu tot respectul, v-aș reaminti că singura instituție competentă pentru rezolvarea problemelor juridice este Curtea Europeană de Justiție, care va fi singura care va putea spune în cele din urmă dacă aceasta este sau nu baza juridică corectă. Pe probleme de substanță, raportorul deja a dat un exemplu foarte bun în ce privește căutarea și salvarea. Dați-mi să mai dau și unul. Problema principiului uh, nerespingerii și aplicarea lui în uh, apele internaționale. Astăzi, pe baza codului uh, uh, Schengen, pe baza drepturilor fundamentale, acest drept se aplică în larg, pe mare. Totuși, e o interpretare contestată și sunt multe state membre, multe organizații care cred că lucrurile nu stau așa. Această decizie pe care avem astăzi, în fața noastră astăzi, va rezolva odată pentru totdeauna această ambiguitate și va spune foarte clar că acest principiu este valid, se aplică și ne va spune și cum se aplică în practică. Al treilea lucru, în ce privește reglementarea Frontex. După cum știți, Comisia a prezentat o propunere acum câteva săptămâni în această privință și cred că am pus în ea uh, cât s-a putut și cât e nevoie în ce privește întărirea aspectelor legate de drepturile fundamentale în, agen- în activitatea agenției Frontex. Totuși, reglementarea Frontex se referă la cum funcționează agenția și la responsabilitățile ei. Decizia pe care avem astăzi pe masă se referă la obligațiile statelor membre. Obligațiile statelor membre rezultând din legea europeană și legislația internațională și clarifică modul în care aceste obligații trebuie îndeplinite în practică. Prin urmare, cele două instrumente sunt complementare și aș spune că sunt și indispensabile unul celuilalt. Uh, sunt complet de acord uh, cu ce a spus raportorul privind operațiunile din 2010 care uh, se prefigurează. Noi am fi foarte preocupați ca operațiunile planificate de Frontex să fie lansate la frontierele sudice ale Uniunii în 2010, cele privind protecția indivizilor, migranților care încearcă să ajungă în Europa în circunstanțe dificile și tragice și protejarea drepturilor lor, precum și voința statelor membre de a lua parte la operațiunile Frontex din 2010, unde multe state membre au spus și cred din partea Comisiei considerăm că e corect, că o astfel de decizie este o precondiție pentru continuarea participării lor la operațiunile Frontex. Asta înseamnă că absența unei decizii nu doar uh, ar reduce posibilitatea de a proteja drepturile individuale, dar ar reduce și capacitatea Uniunii de a răspunde, de a reacționa la imigran, imigrația care vine pe mare și de a se ridica la înălțimea acestei provocări. Asta înseamnă că în numele comisarului meu trebuie să spun că scenariul uh, în care aceste reguli ar continua să fie absente nu ar fi considerat să fie responsabilitatea politică a Comisiei, și nu pot decât să îndemn Comisia să nu respingă proiectul de decizie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Acum deschid discuția. Doamna Pleșert. Mulțumesc, domnule președinte. Cu cât uh, se vorbește mai mult despre responsabilitatea pentru operațiune din 2010, cu atât sunt mai îngrozită. Am avut în trecut operațiuni în care uh, statele membre nu și-au manifestat niciun fel de probleme în a lucra conform acestor principii. Deci n-ar trebui să uh, jucăm cartea emoțională. Sunt de acord cu raportorul că avem nevoie de linii directoare, dar haideți să nu uh, să rămânem realiști când vine vorba de forța acestor uh, linii directoare, pentru că ele nu sunt obligatorii, sunt uh, facultative. Așadar, dacă putem sau nu să tragem uh, la răspundere statele membre, mie nu mi-este clar. Poate îmi spuneți mai multe despre acest subiect, pentru că nu au un caracter obligatoriu aceste linii directoare. Începește conținutul lor efectiv, sunt de acord că avem nevoie de ele, am spus deja acest lucru, totuși eu pun sub semnul întrebării forța acestor uh, linii directoare. Și ar trebui să uh, examinăm procedura. Nu putem uh, uh, ignora uh, opinia serviciilor noastre juridice. Așadar, pentru a. Dar trebuie să știm care serviciu juridic are dreptate. Uh, Uh, și trebuie să fim pragmatici. De ce este atât de dificil ca uh, să se adune la oaltă serviciile juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei și să discute? Am uh, discutat cu reprezentanții unor state membre pe acest subiect și uh, ei au spus că n-ar fi rău și ar fi o idee foarte utilă dacă uh, s-ar face acest lucru. Hoe regelen we dat dan? Want dat is mijn grootste zorg. Din ce motiv uh, nu ar vrea statele membre să reglementeze împreună uh, situația Frontex? Noi de la grupul ALDE astăzi nu am putea fi de acord și în grupul nostru a fost o discuție încinsă inclusiv în vederea votului în plenară și vă spun sincer că atunci când emoțiile și sentimentele sunt atât de puternice și împlăcărate, e greu să luăm o hotărâre. Sigur, Consiliul nu poate juca pe cartea asta a, a emotivității. Mulțumesc acum, domnul Romeo. Mulțumesc. Înțeleg foarte bine din ce motive domnul uh, Cashman a spus ceea ce a spus. împărtășesc de asemenea multe din ideile dumnealui și știu și eu că e o decizie foarte grea. Am discutat despre foarte multe ori în grupul nostru politic și e clar că aici există implicații uh, juridice, morale și politice. Însă, în același timp, cel puțin asta e punctul nostru de vedere. Deci, în același timp, e nevoie de o anumită coerență față de alte dezbateri asemănătoare. În primul rând, trebuie să ținem cont de avizul juridic. Suntem cu toții de acord cu acest lucru. Deci, în orice caz, decizia politică trebuie să se bazeze pe acest aviz juridic, oricum ar fi acesta. Dacă de foarte multe ori acest aviz juridic a fost fundamental pentru a stabili competențele Parlamentului într-un anumit uh, domeniu. Nu avem cum să întrerupem această atitudine acum, deoarece în alte dezbateri asemănătoare ne-am regăsit într-o situație de vulnerabilitate. Domnul Cashman vorbea despre nestabilirea unui precedent. În orice caz, va fi un precedent, deoarece o vom face – Conceptul de precedent se va stabili, prin urmare va fi foarte greu să îl ignorăm, deși noi ne-am dorit să nu fie un precedent. Pe de altă parte, nu sunt uh, de acord cu Comisia. Procedura e politică. Nu suntem aici blocați într-o procedură juridică. E vorba de o decizie politică, deci pentru noi e foarte important. Însă dacă e să analizăm lucrurile în profunzime, <coughs> mai există un alt aspect pe care tocmai l-a menționat Janine Hans Plaschert, Hennis Plaschert și anume caracterul obligatoriu al acestei norme. Probabil uh, dacă dacă, mă scuzați, nu e vorba de caracterul obligatoriu, ci caracterul neobligatoriu. Deci dacă ar fi fost obligatoriu, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. În practică s-ar fi schimbat foarte multe lucruri, iar adoptarea acestei norme ar fi avut o influență foarte mare. De deci acum depinde de voința statelor membre, iar în momentul de față această voință este condiționată de anumite aspecte din cadrul internațional care cer un anumit comportament specific în acest domeniu. De asemenea, avem îndoieli în legătură cu faptul că dacă am adopta acum această normă, am modifica practici uh, care nu au fost um, respectate așa cum trebuie, deoarece a lipsit voința necesară. Un alt lucru important. Avem discuțiile legate de regulamentul Frontex și astfel avem posibilitatea de a face lucrurile așa cum trebuie. Și trebuie să vă spun că încă o dată mă îngrijorează acest șantaj voit sau nu la care este supus Parlamentul European. Dar ni se spune, dacă acum dumneavoastră votați nu, veți bloca totul. Dacă am înțeles eu bine, din 2006 încoace tot discutăm pe marginea acestui dosar, deci de foarte mult timp. Și în această perioadă nu am reușit să stabilim normele pe care le doream. De tot timpul, practic, suntem întârziere, iar Parlamentul este, practic, uh, tras la socoteală pentru faptul că lucrurile nu avansează. Deci trebuie să stabilim niște baze clare pentru a evita astfel de dezbateri de fiecare dată când ne regăsim într-o situație cu complicații morale, cum este această situație. În ceea ce privește conținutul, nu suntem prea entuziaști, însă în ceea ce privește responsabilitatea, noi am confirmat propunerea de a respinge decizia Consiliului. Mulțumesc! señor presidente. Amenazo con ser breve. Domnul Díaz de Mera, vă ameninț eh, cu un lucru și anume că voi fi succint. Trebuie să explic care este poziția mea. După cum știți, eu am niște angajamente foarte clare în ceea ce privește Frontex. Ca să încep, voi vota așa cum va vota grupul meu politic și fără nicio îndoială, eu unul sunt pentru raportul juridic al Parlamentului și vă voi explica de ce. În primul rând, pentru că am citit cu mare atenție articolul 12 din codul frontierelor Schengen și cele 5 puncte de acolo. Deci am citit cu mare atenție de asemenea tot ceea ce spunea doamna comisar Cecilia Malmström, am citit de asemenea și raportul juridic al Parlamentului. Am... Aș dori acum să vă atrag atenția asupra anumitor lucruri. În primul rând, competențele aflate în conflict sunt rezumate la punctul 4 din articolul 12 din Codul Frontierelor Frontex și la punctul 5 pentru care are acoperire Consiliul pentru prin comitologie. Eu unul am hotărât să fiu uh, de partea grupului meu pentru raportul politic al Parlamentului, deoarece comisaria, comisara Malmström uh, face o contradicție de termeni când, pe de-o parte, spune că e vorba de niște măsuri exclusiv tehnice, Însă, pe de altă parte, aceeași comisară spune că această chestiune are o însemnătate politică și practică. Nu putem avea o astfel de coincidență. Nu e logic. Pe de altă parte, apreciez foarte mult uh, intervenția președinției spaniole din partea Consiliului, deci au venit uh, cu o intervenție foarte chipzuită, bine gândită. Au spus că intervenția e bună, însă nu ar trebui să ne uh, agităm atât de mult și așa cum spunea colegul Romeva, sunt de acord uh, cu colegul nostru, E vorba aici nici de o expresie obligatorie, nu e vorba de conținut, nu e vorba de ceva definitiv care nu se va schimba. Și, domnule președinte, am vrut să vă justific poziția mea și aș vrea să-i spun domnului Michael Cashman că înțeleg foarte bine motivele dumnealui și că îmi pare foarte rău de data aceasta să nu îl pot sprijini. Îmi pare foarte rău, Michael. Domnule Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții ne dăm seama că ne aflăm în fața unei dileme. O dilemă la grupurile politice, e o dilemă personală și cu toții simțim lucrurile în același fel. Deja mai mulți membri au uh, exprimat acest lucru, nu a fost o problemă ușoară în multe grupuri politice, nici în grupul meu politic, însă trebuie de asemenea să înțelegem clar că în anumite aspecte nu există dileme. În ceea ce privește conținutul, cu toții suntem de acord. Cu toții suntem de acord uh, că e nevoie ca în mandatul Frontex să existe și aceste măsuri de salvare în largul mării. E vorba de o atitudine civilizată din partea Uniunii Europene. Deci nu trebuie să existe ambiguitate în ceea ce privește salvarea în largul mării. E vorba de tradiția noastră juridică, umanitară, uh, la nivel internațional. Deci nu există aici nicio dilemă. Cu toții credem că trebuie să avansăm cât mai repede cu putiță pentru a modifica mandatul Frontex, fie la anexe, așa cum a propus ALDE, fie uh, să o facem în felul celălalt și nimeni aici nu se opune. Deci cu siguranță vom vota, vom vota diferit, asta e clar. Poate chiar și în cadrul acelorași grupuri vor exista voturi diferite. Însă suntem de acord asupra două lucruri. În primul rând, Parlamentul trebuie și poate să avanseze cât mai repede să modifice acest mandat Frontex. Așa cum se spunea în prezentarea de la început, eu voi vota de partea domnului Cashman, Mie îmi place conținutul, îmi place de asemenea să văd care sunt prerogativele Parlamentului și înțeleg că alți colegi vor vota diferit. Însă nu îmi trece prin minte că nu e vorba de competențele Parlamentului aici și că îl voi urma orbește pe domnul Cashman. Putem continua și nimeni aici nu spune că nu e de acord uh, Uh, cu aceste garanții care ar fi dăunătoare sau că ar fi eventual uh, inutile. Deci putem acționa și putem să demonstrăm Comisiei și Consiliului că suntem gata să acționăm foarte repede. Suntem dispuși, de asemenea, să mai facem un lucru. Deci dacă suntem șantajați emoțional, dacă Parlamentul este șantajat emoțional, da, și Parlamentul poate să șantajeze celelalte instituții, tot emoțional. Deci ni se cer, deci trebuie să modificăm mandatul Frontex, trebuie să adăugăm această anexă. Nimeni nu va putea să ne arate cu degetul și să spună că nu ați uh, vrut să acționați așa cum uh, v-am cerut noi. Deci, în momentul de față, noi trebuie să acționăm rapid, să facem tot posibilul pentru a implementa aceste linii directoare. și să încheiem practic acest uh, proces de civilizație pe continentul nostru la urmă urmei. Vă mulțumesc, domnule Busutil, avem o mare întârziere, deci vă rog să fiți cât mai succint, deoarece deci mai avem încă un vot sau două. Briefly, Mr. Chairman. Foarte pe scurt, domnule președinte, ni se, ni se cere aici să aprobăm o măsură pe care serviciile juridice, în legătură cu care decizi, ă, serviciile juridice ă, ne spun că ă, Comisia și-a depășit puterile și nu odată, ci de două ori. Deci dacă spunem da acestor reguli, astăzi vom spune da unei situații în care Comisia și-a depășit mandatul și puterile. Deci nu am trimit un mandat uh, corespunzător. Pe, cred că, bun, mul, majoritatea lucrurilor care trebuiau spuse au fost spuse, nu vreau să pierd vremea aici, dar vreau să spun totuși ceva, regret profund sugestia care s-a făcut aici că fără aceste reguli anumite state membre practic pun în pericol viața oamenilor în largul mării. Cred că este o sugestie uh, jignitoare, mai ales pentru membrii de sud, Spania, Italia, Grecia și Malta. Aceștia au salvat viețile oamenilor în largul mării în ultimii ani uh, pe cont propriu. Uh, deci acest șantaj moral că fără aceste reguli se pierd vieți omenești eh, este foarte jignitor, mai ales pentru statele membre din Sud și nu pot să accept așa ceva. Mulțumesc. The commission is reacting. Mulțumesc, pentru reacție din partea Comisiei, dar vă rog în două minute dacă se poate eh, și după aceea dăm din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Două puncte și vreau să fiu foarte clar. În legătură cu principiile generale ale deciziei, aceasta este obligatorie din punct de vedere juridic ca orice alt instrument uh, uh juridic și poate fi pusă în aplicare de Curtea Europeană de Justiție. În, a do- în al doilea rând, uh, serviciul juridic al Comisiei la nivelul Directoratului General e gata să se întâlnească cu serviciile juridice ale Parlamentului și dacă doresc și cu ale Consiliului pentru a dezbate în detaliu uh, uh aspectele juridice. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum domnul Cashman, dacă doriți o concluzie. Vă rog, domnule Cruceta. Secondi. Solamente per dire all'onorevole... Domnul Croceta, vreau să spun domnului Busutel că noi ne simțim mai jigniți ca italieni la, de ceea ce se întâmplă acum în Italia, Grecia, Malta, Uh, pentru că de multe ori nu se ajută oamenii și acordul cu Libia, cred, conține uh, condiții de violare, încălcare totală a drepturilor um, uh, umane. Mulțumesc și acum domnul Cashman. O concluzie, mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cum s-a pus această problemă și sper uh, să mă bucur de indulgența coordonatorilor. Nu știu cum uh, s-a uh, pus întrebarea pe o uh, listă de voturi, pentru că nu am văzut nicio listă de voturi. Dar ce voi solicita eu e ca Libe să voteze, uh, să voteze pentru. Deci să nu se opună acestei măsuri. Deci dacă nu dorim să ne opunem, vom vota pentru. Dacă dorim să ne opunem, vom vota împotriva. Și dați-mi voie să mai spun că nu este nicio jignire aici față de vreun stat membru din Sud. Eu am dat un exemplu foarte precis a două state membre care pe timp de 24 de ore nu au făcut nimic uh, pentru a ajuta niște oameni care se necau și este un spectacol revoltător și nu doresc să se mai repete. Fie, fie că trece această decizie, fie că nu și toate deciziile, opiniile din această dezbatere au fost făcute sincer și, după cum spuneam uh, adineaur, bazate pe uh, principii pe care le respect. Și acum haideți să trecem la vot. So, let's, let's, let's vote on the proposal. Haideți să votăm așadar propunerea raportorului. Votăm uh, prin ridicare de mâini toți cei care sunt pentru, în favoarea propunerii raportorului. Cei care sunt de acord așadar. Cine este pentru? Now those who oppose. Cine este împotriva propunerii raportorului? Merci. Now, that's 25, so the proposal of the rapporteur is rejected. Propunerea raportorului se respinge. Avem un al doilea vot privind proiectul de rezoluție să recomandăm uh, plenarei uh, să ne opunem proiectului de măsură. Cine este pentru, cine este în favoarea ideii de a ne opune proiectului de măsură? Okay. 24. And now those Cine e pentru? Și cine este împotriva? Yes. So the decision has been made. Așadar, decizia este adoptată. <coughs> se va trimite către plenară. Vreți să mai, vreți să mai spuneți ceva, domnule Cashman? Mulțumesc, domnule președinte, dat fiind faptul că votul a mers împotriva recomandării raportorului, mi se pare corect să nu mai fiu raportor și orice măsură uh, să meargă în numele comisiei și în numele președintelui în viitor și nu cu numele meu. Mulțumesc. The chairman will provide... Președintele va propune, Comisia va decide. Trecem la următorul punct. Colegas, por favor. Dragi Por favor. Tenemos aún un importante Dragi colegi, avem acum pe ordinea de zi un punct foarte, pe ordinea de zi un punct foarte important punctul 15, discutat împreună cu numărul, cu punctul 14. Vom discuta despre viitorul cooperării în materie de justiție penală și despre viitorul Eurojust în acest context, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Îl avem astăzi aici, în comisia, avem astfel aici, în fața comisiei libe, reprezentanții a două autorități care vor face fiecare câte o prezentare, după care vom deschide discuția la care vor participa membrii comisiei. Urăm în primul rând bun venit reprezentantului președinției prin rotație a Uniunii Europene, domnul Juan Carlos Campomoreno, secretar de stat. Domnul Campo Moreno ne va face o prezentare privind uh, imboldul extraordinar pe care l-a primit cooperarea în materie de justiție penală impuls dat de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Perspectivas. Asemenea, ne va vorbi despre perspectivele existente după punerea în aplicare a prevederilor de la articolul 86 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene privind înființarea unei procuraturi europene pentru apărarea intereselor financiare pe care le are Uniunea Europeană și pentru coordonarea și uh, consolidarea acțiunilor penale pentru, a, pentru urmărirea acțiunilor uh, criminale penale grave transfrontaliere. Îl avem de asemenea printre noi pe noul președinte al Eurojust, Eurojust domnul Aled Williams, căruia îi urăm bun venit. După cum știți, Eurojust este organismul care la nivel european stimulează și promovează coordonarea dintre sistemele judiciare și între agențiile de procuratură, ministerele publice, procuratori pentru urmărirea crimei organizate transfrontaliere. Îl vom asculta în primul rând pe secretarul de stat spaniol, după care îl vom asculta pe noul președinte al Eurojust și, după cum spuneam, va urma o dezbatere cu membrii comisiei. Domnule secretar de stat, bun venit! Vă mulțumesc! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a veni în fața comisiei dumneavoastră pentru a prezenta ideile președinției spaniole a Consiliului Europei, Consiliului Uniunii Europene privind cooperarea în materie de justiție penală și viitorul Eurojust după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Sunt mulțumit să vin aici, în fața Comisiei Libe a Parlamentului European, și nu cred că exagerez atunci când spun că dumneavoastră încarnați spiritul acestei Uniuni Europene renoite. Președinția spaniolă acordă o mare importanță unei relații cât mai curgătoare cu Parlamentul European și de aceea suntem uh, recunoscători pentru invitația pe care ne-a adresat-o domnul López Aguilar pentru a avea un schimb de opinii pe marginea unei, uh, unui dosar pe care trebuie să-l îmbunătățim și să-l construim împreună. Mulțumesc! Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pe 1 decembrie 2009, s-a dat un nou impuls construcției europene și, după cum știți, există urmări importante, mai ales în ceea ce privește elementele din pilonul 3, care acum, deoarece dispare fragmentarea între cooperarea civilă și penală. Pe plan instituțional, s-au consolidat competențele Parlamentului, o veste foarte bună. S-au consolidat de asemenea și competențele Parlamentelor Naționale pentru controlul subsidiarității. Pe plan funcțional avem noi instrumente puternice care cresc capacitatea Uniunii Europene în domeniul justiției, libertății și securității, ceea ce duce la o mai bună combatere a delinvenței și a crimei organizate. În intervenția mea mă voi referi în primul rând la noutățile pe care le presupune intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție, mă voi referi mai ales la cooperarea în domeniul justiției penale. În al doilea rând, mă voi referi la un element fundamental din acest domeniu, și anume <coughs> Eurojust, și la perspectivele de viitor ale acestei agenții. După cum știți, conform articolul 4.2 din Tratatul de Funcționare spațiul de libertate, securitate și justiție o competență împărtășită între Uniunea Europeană și statele membre. În, tit- în uh, titlul 5 din tratat se stipulează toate acestea. Intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona a presupus o importantă comunitarizare a acestui spațiu de libertate, securitate și justiție, deoarece procedura de codecizie s-a generalizat, a devenit practic procedura legislativă ordinară. Conform articolului 68 din tratat, Consiliul definește orientările strategice și, și de programare ale acestui spațiu de securitate și justiție. Programul de la Stockholm în ziua de astăzi e, reprezintă punerea în aplicare a acestei prevederi, iar parlamentele naționale, conform articolului 69, trebuie să supravegheze pentru a vedea dacă principiul de subsidiaritate este respectat. Iar Curtea de Justiție, conform articolul 276, veghează la buna aplicare a legii comunitare statele membre trebuie să coopereze în materie de justiție penală. Și dacă se întrunește a patra parte din numărul statelor membre, ă, pot înainta o propunere. Se dorește să se evite conflicte între inițiativele legislative existente – pentru asta e nevoie de respect, de cooperare loială între Comisie și statele membre. De asemenea, avem un nou temei juridic. Vom avea un nou temei juridic care ne va permite să creăm un adevărat spațiu comun de libertate, securitate și justiție. Și mă voi referi mai uh, în detaliu la toate acestea. În ceea ce privește cooperarea penală, articolul 82 din Tratatul uh, de Funcționare depășește câmpul de aplicare al articolului 31 din Tratatul Uniunii Europene. Printre obiectivele de cooperare judicială este inclusă formarea magistraților și a personalului din ministerele de justiție. Se prevede de asemenea posibilitatea de a avea noi drepturi ale victimelor, noi proceduri penale, tot timpul prin codecizia cu Parlamentul. După cum am spus, printre noutățile de pe urma tratatului de Lisabona avem temei juridice specifice în domeniul cooperării penale, elemente pe care vreau să le subliniez în fața dumneavoastră. Acum, prin directive, pot fi adoptate norme minime privind definirea sancțiunilor penale și a sancțiunilor în general. Înainte asta se putea în domeniul terorismului, al crimei organizate, a traficului uh, ilicit de droguri. Însă acum s-a făcut un progres mare deoarece putem stabili aceste norme minime în ceea ce privește traficul de ființe umane și exploatarea femeilor și copiilor, a traficului ilegal de arme, spălarea de capital, corupție, falsificarea de mijloace de plată prin uh, modalități informatice și alte domenii um, delictive stabilite de Consiliu. Toate acestea cu aprobarea Parlamentului. Consiliul, prin majoritate calificată, poate adopta directive împreună cu Parlamentul pentru a ă, pentru a lua toate aceste măsuri, bineînțeles în conformitate cu articolul 86 din tratat. 86, mă scuzați. De asemenea, avem obligația de a armoniza niște standarde minime de drepturi și garanții aplicabile la procedurile penale. Doamnelor și domnilor, istoria e practic punctul în care inevitabilul se întâlnește cu ceea ce e de neînlocuit. Și aici intervenim noi cu acest dosar. Iar în ceea ce privește directiva privind traducerea și interpretarea, noi ne axăm pe ceea ce e esențial împreună cu dumneavoastră. Garanțiile procedurale trebuie să fie uh, discutate în detaliu. E vorba de garanțiile procedurale pe care le au instituțiile noastre. Și trebuie să evităm să pierdem din vedere obiectivul nostru și anume să avansăm uh, cu pași uh, hotărâți în această privință și să le arătăm cetățenilor cine poate lua inițiativa în fiecare caz concret. Deci, doar împreună vom avansa cu celeritate, dând dovadă de calitate. Ministrul de Justiție a prezentat deja acest lucru când a venit în fața dumneavoastră în luna ianuarie. Deci, pe lângă garanțiile procedurale, atunci când vorbim de cooperare în justiția penală, trebuie să ne gândim în primul rând la victime. Cooperarea judiciară penală se axează mult pe delinvenți, pe extrădări, pe um, uh, săvârșirea pedepsei în uh, diferite țări, însă niciodată nu ne-am concentrat pe poziția victimelor. Acestea de foarte multe ori au fost doar probe în timpul proceselor, atâta tot. Deci în domeniul JAI, după cum știți, am activat o inițiativă axată pe victime și anume Ordinul European de Protecție, o inițiativă pentru a îndeplini acest uh, angajament de a avea un spațiu de cooperare penală axat pe victime. Deci trebuie să vedem care este poziția victimelor. Va fi un ordin în beneficiul victimelor victime care suferă de pe urma violenței împotriva femeilor sau a violenței domestice și de aceea dimensiunea va fi foarte importantă, dimensiunea acestei inițiative. Acum mă voi referi la Eurojust și la perspectivele sale de viitor. Prin tratatul de la Lisabona putem adopta regulamente pentru a stabili competențele Eurojust conform articolului 85 alineatul 1 din tratatul de funcționare. Deși nu aș mai avea nimic de spus, deoarece domnul Williams va prezenta aspecte importante din funcționarea Eurojust, aș vrea totuși să fac câteva mențiuni. În alineatul 86 din uh, decizia din 2002 prin care s-a creat Eurojust pentru a combate formele grave de delinvență, deci această decizie a fost impulsată prin adoptarea unei decizii în 2008 din partea Consiliului. Prin această decizie se consolidează Eurojust și se modifică decizia anterioară din 2002. În uh, dreptul uh, național, înainte de iunie, statele membre au trebuit deci să adopte această măsură. Această măsură. Statutul uh, membrilor Eurojust trebuie armonizat pentru a avea un numitor comun în ceea ce privește competențele Eurojust. Principalele noutăți ale deciziei din 2009 sunt următoarele. Definirea unor standarde minime de puteri pentru autoritățile naționale. Crearea unei linii de coordonare, unei linii de telefon de coordonare 24 de ore, 7 zile din 7. Stabilirea unor norme clare pentru transmiterea și accesul la informații între Eurojust și statele membre extinderea puterilor colegiului Eurojust în caz de conflict de jurisdicție și, în ultimul rând, posibilitatea de a numi magistrații intermediari uh, Eurojust uh, în state terțe. <coughs> Eurojust ar putea cere statelor naționale să ia măsuri de anchetare. Înainte uh, exista doar posibilitatea de a cere să se ia în considerare această mm, posibilitate. În ceea ce privește conflictele de jurisdicție, în cadrul anchetelor, acestea sunt acum um, înlăturate. De asemenea, Eurojust poate da avize neobligatorii privind uh, nerespectarea cererilor de executare, atâta timp cât uh, chestiunile respective nu pot fi soluționate prin acord reciproc de către statele membre. Aceasta este situația actuală. Însă, privind către viitor, trebuie să vedem ce posibilități putem avea pentru a profita pe deplin de pe, competențele, de pe urma competențelor pe care le conferă tratatul prin articolul 86 și 85 se spune că Eurojust trebuie să consolideze cooperarea între autoritățile naționale care trebuie să um, urmărească cazuri de delinvență gravă care afectează cel puțin un stat sau două. Articolul 85 din Tratatul de Funcționare semnalează că um, competențele Eurojust ar putea include, în primul rând, uh, inițierea anchetelor penale, așa cum, așa cum uh, se spune de asemenea că Eurojust poate să ceară autorităților naționale să înceapă anchete, mai ales atunci când interesele Uniunii sunt în joc. De asemenea, coordonarea anchetelor și a procedurilor menționate. În al treilea rând, intensificarea cooperării judiciare și, între altele, prin uh, soluționarea conflictelor de jurisdicție și printr-o consolidare a cooperării cu rețeaua de justiție europeană. Multe noutăți aduce articolul 86, care uh, pune bazele creării unei uh, procuraturi europene pentru a combate, cel puțin la început, infracțiunile care aduc atingere intereselor comunitare. La acest uh, articol 86 nu s-a pornit de la zero. În 2001, Comisia a prezentat o carte verde privind protecția penală a intereselor financiare comunitare și a vorbit despre crearea unui procuror european. Să vedem ce zice articolul 86. Elementele cele mai importante care merită subliniate sunt următoarele. Crearea Procuraturii Europene, începând cu Eurojust, uh, îi va reveni Consiliului prin unanimitate cu aprobarea Parlamentului prin regulamentele adoptate conform procedurii legislative speciale. Aceste regulamente vor fixa statutul procuraturii, condițiile pentru desfășurarea funcțiilor, normele pentru activitățile sale, privind admisibilitatea uh, probelor, normele de control judiciar, uh, ale actelor procedurale din uh, activitatea acestei instituții. De asemenea, procuratura, colaborând cu Europol, va fi competentă pentru a descoperi pe autorii și complicii infracțiunilor uh, care contravin intereselor uh, comunitare. De asemenea, pot uh, solicita deschiderea unui proces împotriva acestora. De asemenea, Procuratura și Europol pot cere statelor membre să înceapă ancheta Consiliul European ar putea uh, extinde toate aceste competențe pentru a combate delinvența gravă cu, uh, de, cu caracteristici transfrontaliere. Deci Consiliul trebuie să se pronunțe prin unanimitate după ce va fi consultat Parlamentul. Vreau să vă spun că atât programul de la Stockholm cât programul celor trei președinții includ multe trimiteri la Procuratura Europeană adică la articolul 86 din Tratatul de Funcționare. Pe de o parte, ultimul alineat 3.1.1 uh, din programul de la Stockholm vorbește despre nevoia de a aplica decizia din 2009 pentru a consolida Eurojust în, ultimii, în următorii ani și pentru a evalua punerea în practică acestui instrument. Se prevede posibilitatea de a crește competențele membrilor naționali din Eurojust Uh, competențele colegiului ar putea crește și, în ultimul rând, s-ar putea crea o procuratură europeană. Programul celor trei președinții semnalează de asemenea că um, acestea vor iniția procesul de reflexie pentru o eventuală uh, dezvoltare a articolului 86. Există un interes clar, interesul statelor membre de a continua către uh, o construcție europeană prin care să avem un autentic spațiu de libertate, securitate și justiție. Spania dorește să se inițieze acest proces de reflexie pentru a studia o eventuală înființare a Procuraturii Europene. Intenția noastră este să contribuim la această dezbatere pentru a vedea cum putem pregăti lucrurile pentru această idee. A avut loc o reuniune la Madrid pe această temă a Procuraturii Europene, iar pe 3 martie la Bruxelles, la sediul reprezentației uh, Spaniei la UE, a avut loc o reuniune cu procurorul general spaniol, cu ministrii de externe, la care am prezentat concluziile de la lucrările pe care le-am avut în ultimii doi ani în această privință. Pentru prima oară, reprezentanții statelor membre au avut ocazia de a-și exprima părerile. Acest exercițiu va continua și în aprilie, deoarece președinția spaniolă va organiza un dejun al Consiliului JAI pe această temă. Se vor pune la oaltă opiniile preliminare pe care le au miniștrii în acest domeniu. Acesta fiind spus, cred că sunteți de acord că viitorul Eurojust și al Procuraturii Europene merită lansarea acestui program, acestui uh, proces de reflexie. E vorba de decizii importante care trebuie configurate definitiv și de aceea trebuie să inițiem cât mai repede acest proces de reflexie. Președinția spaniolă dorește să, vă, să încurajeze acest proces prin care vom acorda o mare atenție acestui uh, organism al procuraturii. Vom vedea care este relația procuraturii cu Eurojust, cu Olaful sau cu alte instituții europene. De asemenea, va trebui să discutăm despre sarcinile și funcțiile acestei instituții. Vrem să se limite doar la combaterea infracțiunilor uh, legate de interesele financiare sau vrem o extindere a competențelor? Va trebui, prin urmare, să dotăm această instituție cu competențe mai mari. Doamnelor și domnilor, în acest proces trebuie să fim călăuziți de trei principii. Eficiență, simplitate și prudență, bineînțeles. Eficiență și simplitate. Deoarece, indiferent de soluția adoptată, trebuie să evităm suprapunerea structurilor și funcțiilor. De asemenea, resursele publice trebuie folosite așa cum trebuie, mai ales acum în vremuri de restriște bugetară. E vorba de un angajament al puterilor publice față de cetățenii. E vorba de o instituție care are ca scop protejarea intereselor financiare comunitare. Vă spuneam de asemenea că trebuie să ne lăsăm călăuziți de prudență, deoarece obiectivul final al lucrărilor noastre nu este să avem o Europa deschisă, sigură, care să-i uh, slujească și să-i protejeze pe cetățeni. Ambiția noastră este să elaborăm un spațiu european de justiție în care viitoarea procuratură europeană va trebui să joace un rol foarte important. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Vă mulțumesc pentru că ați lansat o dezbatere pe marginea unui aspect atât de important. Spațiul de libertate, securitate și justiție avansează foarte mult prin tratatul de la Lisabona și avansează foarte mult prin această procuratură europeană. Eurojust a acumulat foarte multă experiență până acum, experiență care ne va fi utilă. Eurojust are un nou președinte pe care ținem să-l felicităm pentru faptul că a fost numit. Îi vom da cuvântul, după care vom deschide discuții. Domnul Aled Williams vorbește cursiv spaniola, însă, bineînțeles, poate vorbi și în engleză. Uh, uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă torturez cu spaniola mea, așa că o să vorbesc totuși în engleză. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat și mi-ați dat ocazia să mă adresez acestei comisii. Domnul Campo Moreno a stabilit deja cu foarte multă elocvență uh, cadrul și multe lucrurile uh, pe care, multe dintre lucrurile pe care aș fi vrut să le spun și eu. Uh, aș vrea așadar să mă refer la trei subiecte largi care sunt relevante, cred eu, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vreau să examinez uh, pe scurt uh, noul peisaj în ce privește jurisprudența pe care o avem la Eurojust. Vreau să examinez în oarecare detaliu implementarea uh, noi decizii Eurojust care a fost publicată în iunie anul trecut și de asemenea vreau să menționez problema procurorului european. Însă, înainte de a face acest lucru, dați-mi voie să fac două comentarii preliminare. Primul este să recunosc importanța pentru Eurojust a Comisiei Libe, în special după adoptarea tratatului de la Lisabona și este foarte clar că după că din punct de vedere al codeciziei veți fi foarte importanți pentru că veți oferi Eurojust niște instrumente practice cu care ne vom face activitatea de zi cu zi în ce privește cooperarea judiciară transfrontalieră și sunt sigur că vom fi capabili să cooperăm uh, total în ce privește această chestiune din punctul dumneavoastră de vedere. Al doilea aspect este rolul uh, de evaluator care este dat Parlamentul European, conform noului tratat, în ce privește Eurojust și alte agenții din domeniul juridic uh, și de justiție uh, și suntem conștienți de importanța acestui rol și caracterul evaluativ uh, și eforturile de evaluare ale Parlamentului deja au început știu că uh, Comisia Libe deja a luat legătura cu directorul nostru administrativ uh, pe subiectul uh, descărcării de buget pentru Eurojust și sigur pentru ca Eurojust să dea socoteală de activitatea sa pe acel buget într-un context mai larg. Și evident suntem cu toții foarte bucuroși din punct de vedere practic de faptul că un reprezentant al Comisiei Libe va lua parte la o întâlnire pe care o vom ține pe 20 aprilie anul acesta și care se va dedica implementării deciziei Eurojust, în special în legătură cu probleme uh, legate de relații externe cu alți parteneri în domeniu, incluzând rețeaua uh, judiciară europeană. Mă tem că am făcut un comentariu introductiv destul de lung. Al doilea comentariu preliminar pe care vreau să-l fac se referă la faptul că avem de-a face cu o situație mult schimbată. Vreau să spun că sunt nou. Uh, sunt nou doar ca președinte al Eurojust, pentru că nu am fost numit decât acum două săptămâni și uh, Cred că în acest stadiu voi încerca să fac și o glumă singura pe care o voi face. Cred că pot spune cu oarecare certitudine că o să auziți lucruri noi în prezentarea mea, o să auziți lucruri care sunt adevărate, dar pot să vă garantez că nu o să aflați de la mine lucruri care sunt și noi și adevărate în același timp. Uh, însă, general vorbind, în general vorbind, în ce privește Eurojust, există un nou peisaj și ca să pun lucrurile în perspectivă în ce privește partea de jurisprudență, veți primi uh, în curând raportul pentru 2009 și în acel raport veți vedea că, există, că a existat o creștere continuă a numărului de cazuri pe care statele membre le-au trimis către Eurojust pentru acțiune cooperare și coordonare. În 2009 ne-am ocupat de aproximativ 1400 de cazuri de coordonare și cooperare uh, judiciară transfrontalieră și asta reprezintă o creștere de 15% față de cifra din 2008. Și cred că, privind într-o perspectivă mai lungă, Eurojust a fost creat în 2002 și am văzut în această perioadă, deci din 2002 și până la sfârșitul 2009, o creștere de șapte ori în numărul cazurilor care au fost uh, trimise către noi. Printre acele cazuri, aproximativ 14.000 de cazuri de care ne-am ocupat anul trecut, am am uh, avut aproximativ 123 de întâlniri de coordonare. Acestea, dacă vreți, sunt uh, bijuteria cea mai importantă, lucrul cel mai valoros pe care îl avem în activitatea noastră și la aceste întâlniri a, se adună procurori, investigatori, anchetatori din statele membre, ei vin la Eurojust ca să rezolve o anumită problemă sau ca să planifice o campanie, să zicem așa, o zi de acțiune în ce privește un anumit grup de crimă organizată și asigurându-se, de exemplu, că vor exista mandatele europene de arestare atunci când se vor face arestări simulante, simula, simu, simultane în diferite state membre. Deci se asigură o anumită coordonare a perchezițiilor și a altor acțiuni de acest tip pentru a fi cât mai eficienți cu putința. Și aș menționa aici începește perspectiva generală asupra cazurilor. Uh, Uh, am uh, introdus acum o nouă clasificare a activităților noastre și a cazurilor noastre. Suntem foarte conștienți de prioritățile stabilite de Consiliu <coughs> și nevoia, de nevoia de a identifica obstacole în calea cooperării judiciare, pentru că până la urmă de asta a fost creat uh, Eurojust, dar luând uh, faptul că prioritățile Consiliului uh, se referă la zona de criminalitate, ne-a făcut să folosim și noi aceste uh, priorități pentru clasificarea cazurilor noastre. În ce privește obstacolele, avem sarcina să privim aceste chestiuni și în lumina schimbărilor care au fost instituite la nivel legislativ și, într-o oarecare măsură, elementele pe care le-am uh, stabilit începește dificultățile în cooperarea judiciară sunt și poate sunt oarecum nesurprinzătoare. Dacă ai două tipuri de dificultăți în cooperarea judiciară, primul tip uh, e legat de niște dificultăți foarte practice și legat de absența resurselor și de faptul că criminalii, uh, infractorii, uh, se folosesc de libertatea de mișcare pe care, de care se bucură toți cetățenii cinstiți. Să vă dau un exemplu scurt despre cum uh, influențează această abilitate de liberă circulație și sigur e legată și de lipsa noastră de resurse. Să zicem dacă avem o situație de tip uh, boiler, cum zicem noi în engleză, în sensul că un grup de infractori se adună și țintesc persoane care au economii sau investiții și practic le conving să le dea banii lor pentru niște acțiuni fără nicio valoare. Și ce fac uh, infractorii sofisticați în această zonă este să uh, se bazeze, să-și creeze o bază într-un stat membru și să atace, ca să spunem așa, victime dintr-un alt stat membru. Și cazul la care mă gândesc eu a implica infractori englezi care s-au dus foarte frumos la Sevilla, au creat această camera boilerului, cum uh, se numește. Uh, nu au uh, atacat pe nimeni în Spania și au ales victimele din Marea Britanie și în momentul în care am început să investigăm acest caz, au existat dificultăți pentru că aveai de-a face cu infractori care se aflau într-un stat membru, în timp ce victimele lor erau în, în alt stat membru. Și date fiind resursele limitate disponibile pentru toate agențiile de, apli- de aplicare a legii, a fost foarte clar că Eurojust a trebuit să rezolve toate dificultățile de termen și de ordin practic care au uh, apărut dintr-un astfel de caz în uh, ce privește cooperarea juridică. Uh, nu o să intru în prea multe detalii legate de dificultăți. Ele sunt exprimate în raportul nostru anual și veți primi în curând o copie a acestuia. Unele sunt extrem, extrem de tehnice aceste detalii în cazul spălării banilor, de exemplu, uh, e nevoie ca în unele state membre să se dovedească faptul că banii care au fost spălați sunt rezultatul unor activități criminale și aici există niște regimuri juridice diferite uh, de la țară la țară, dar, cum spuneam, nu voi intra în foarte multe detalii aici, voi spune doar că rolul Eurojust este să se asigure că problemele care apar în mod cotidian în cooperarea uh, transfrontalieră pot fi rezolvate eficient. Dacă aș putea trece acum la al doilea subiect și anume implementarea decizii, deciziei Eurojust și aici vă reamintesc că Comisia Libă va fi invitată la întâlnirea din aprilie. Uh, scopul acestei decizii a fost să facă Eurojust mai operațională, mai eficientă în ce privește lupta cu criminalitatea transfrontalieră. Așadar, veți vedea în acest nou peisaj că am uh, stabilit uh, ceea ce se numește un centru de coordonare permanent. Asta înseamnă că investigatori, anchetatori și procurori din toate țările Uniunii Europene vor putea să sune la Eurojust, să contacteze Eurojust și să se asigure că noi îi ajutăm 24 de ore din 24 non-stop așadar. De asemenea, ne asigurăm că există un sistem de coordonare națională creat în fiecare stat membru, deci că există o coordonare a resurselor în statele membre și că există un punct direct de contact cu noi, cu Eurojustul. Poate lucrul cel mai important este eh, cel menționat de domnul Campo Moreno în ce privește puterile Eurojust. El le-a descris foarte clar și dat fiind eh, timpul foarte scurt, nu eh, îmi propun să le repet și eu. Poate ar trebui totuși să menționez ceea ce va fi în urma schimbărilor aduse de tratatul de la Lisabona, o chestiune extrem de importantă în noua decizie Eurojust și asta este obligația statelor membre să facă schimb de informații cu Eurojust. Deci vom avea o situație în care de fiecare dată când există un caz transfrontalier care implică o cerere a unui stat membru către alte două state membre, o cerere de cooperare judiciară, acel caz trebuie notificat către Eurojust. De asemenea, trebuie, va trebui să fim notificați când există orice posibilitate de conflict uh, de jurisdicție, privind jurisdicția și uh, un element care mă, mie mi-e foarte drag și care va avea uh, efecte importante va fi creșterea utilizării echipelor mixte de investigare. Cred că în viitor aceasta va fi baza practică a cooperării polițienești și judiciare. Și Eurojust a devenit acum, cred că se poate spune, centrul de expertiză și excelență în ce privește investigațiile și uh, echipelor comune. Sperăm că acestea vor uh, fi implicate în, în, în cele mai multe Uh, cazuri și în felul acesta se vor evita tot felul de proceduri greoaie și uh, întârzieri care s-au asociat cu uh, cooperarea transfrontalieră până acum. În momentul în care ai o echipă comună de investigare, aceștia pot veni la Eurojust, va exista un secretariat acolo pentru aceste echipe comune. De asemenea, ni s-a oferit finanțare de către Comisie pe care o vom putea să o administrăm. Un exemplu care îmi vine în minte imediat este o operațiune între două state membre uh, în cazuri de exploatare a copiilor de către grupuri de crimă organizată, exploatare în diverse moduri s-a dovedit că pentru a obține dovezi împotriva acestor grupuri, copiii, atunci când au fost uh, intervievați, trebuiau să fie acompaniați de o anumită persoană, de o persoană îndreptățită. Și în acest caz, persoana îndreptățită era o rudă apropiată a copilului, și care era suspectată să că chiar ea exploatase copilul respectiv și datorită fondurilor oferite echipelor de investigare a fost posibil ca alți adulți să fie disponibili atunci când au avut loc cu interviurile cu copiii și asta a facilitat uh, admisibilitatea interviurilor ca dovezi în procedurile ulterioare pentru că era nevoie să existe o persoană uh, potrivită care să ia parte la intervievarea, la discuția cu acel uh, copil, cu acei copii. Și poate aici ar mai trebui să mai menționez că în curând ne vom ocupa de aspectul de relații externe care este acum prevăzut în decizia Eurojust și care ne va permite să numim uh, magistrați de legătură și în țări din afara Uniunii Europene, pentru că, în mod clar, uh, criminalitatea este un fenomen global și măsurile de prevenire pe termen lung împotriva criminalității în Uniunea Europeană mm, ne vor cere o viziune globală și poate chiar și detașarea unor uh, procurori de legătură în afara frontelor Uniunii Europene, așa cum am spus. Aș putea... Îmi cer scuze, sunt... Yes, I'm sorry. It wasn't deliberate, but... Îmi cer scuze, n-am vrut să vorbesc prea mult, dar mă bucur că uh, mai putem discuta puțin și Eurojust este dornică să contribuie la uh, eforturile Uh, și avem o, o, sarcină, o sarcină, avem o, o echipă dedicată a acestei cooperări și vom avea și o întâlnire la care spuneam că și reprezentanții Comisiei Libe vor, sunt uh, invitați pe 28 aprilie anul acesta <coughs> întâlnire la Eurojazz și în ce privește biroul nostru putem contribui pe baza experienței profesionale pe care avem în lupta cu frauda la nivel european și, într-o oarecare măsură, și modelul uh, de funcționare pe care îl avem. Și îmi cer scuze încă o dată că am vorbit prea mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Williams. Mă folosesc de această ocazie pentru a împărtăși uh, tuturor membrilor Comisiei Libe uh, informația că vizita planificată la sediul Eurojust de la Haga a fost uh, programată la ultima întâlnire, la cea mai recentă întâlnire a coordonatorilor și data este 15 aprilie. Deci uh, sperăm că vom vizita la Haga. Și acum uh, deschidem discuția. S-au manifestat persoane care au vrut să vorbească. Doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc celor doi invitați pentru prezentările făcute. Voi vorbi în engleză ca să nu trebuie să vă puneți căștile. Mulțumesc foarte mult, domnule Campo Moreno. Cred că prezentarea dumneavoastră a fost extrem de folositoare pentru noi. Sunt convins că <clears throat> toți membrii comisiei noastre uh, vor fi foarte uh, încântați să, să o primească în curierul electronic. Uh, ați fost foarte optimist în prezentarea dumneavoastră și nu cred că Consiliul în unanimitate, din păcate, va fi atât de deschis încât să înființăm instituția unui um, procuror european uh, foarte curând în viitor, dar aș fi vara unei astfel de instituții, pentru că, pe de-o parte, e ridicol să ne plângem că, sigur, uh, infractorii se organizează imediat pentru că ei nu au birocrație și noi, sigur, că reacționăm totdeauna cu târziere, dar în același timp dați-mi voie uh, să felicit și pe domnul Williams pentru că a fost numit în această funcție, îi dorim succes în activitatea domniei sale uh, susțin activitatea Eurojust și o voi face și pe viitor. Asta nu doar pentru că am redactat un raport privind modificările pentru a face Eurojust o structură mai operațională. Încă nu sunt mulțumită față de modul cum Consiliul a tratat decizia cadru. Eu am vizitat uh, sediul Eurojust și nu doar pentru această vizită, dar pentru că mi-am și făcut un număr de legături, de conexiuni la Eurojust și cred pentru aceasta că trebuie să avem încredere în Eurojust este o agenție solidă și nu mă satisface uh, ce se întâmplă la Consiliu, unde unele state sunt în competiție pentru a-și uh, menține competențele naționale. Am, un, am câteva întrebări foarte pe scurt. Domnule Williams, ați menționat lipsa de resurse la nivel național. Așadar, v-aș întreba ce se întâmplă cu lipsa de resurse pentru însuși Eurojust pentru că cu o sporire de, avem cu 15% mai multe cazuri în fiecare an și probabil se va întâmpla asta și pe viitor. Deci, iată, există problema asta a resurselor. Pe de altă parte, când ați menționat alte dificultăți, cum ar fi cele de ordin juridic, spuneți că sunt, uh, au caracter tehnic, dar eu cred că ar trebui rezolvate mm, la nivelul legiuitorilor. De aceea cred că armonizarea în domeniul juridic ar fi uh, de dorit. În ce privește anchetele comune, eu sunt o susținătoare a acestor echipe comune și din păcate atunci când Parlamentul a, a votat uh, în favoarea puterilor de pline pentru uh, a, echipele comune de anchetă, Consiliul până la urmă a hotărât că ar trebui consultate mai întâi statele membre uh, și apoi să fie înființate aceste echipe comune. Uh, eu cred că trebuie să fim în favoarea acestei idei de a avea um, procurori de, din cadrul Eurojust uh, detașați în alte țări, pentru că până acum agenția, după cum spuneam, a, hotărât, uh, a demonstrat că um, este una foarte solidă, acționează foarte bine și respectă standardele privind protecția datelor sau drepturile procedurale și așa mai departe. Deci mulțumesc și succes! Președintele, mulțumesc, doamna Weber. Sunt sigur că sunteți de acord cu mine când uh, vă spun că sunt, e foarte îngrijorător. Am depășit mult uh, timpul alocat pentru că trebuie să uh, ne încheiem reuniunea la orele 12.30 și să o reluăm la orele 15, dar sunt sigur că interpreții ne asigură, <laughs> vor fi gata să ne ofere încă 10 minute dar vă rog să vă exprimați pe scurt. Și acum domnul Diaz de Mere are cuvântul. Intervenție fără microfon. Digo că me subordino a metodos și a tiempos europeos, Într-adevăr, trebuie să respectăm metodele și timpul european. În primul rând, îl felicit pe secretarul de stat și îi mulțumesc. Mă voi referi la articolul 86 din Tratatul de la Lisabon. Dumneavoastră ne-a spus că înființarea acestei procuraturi trebuie să se facă prin trei uh, caracteristici. Unanimitate, aprobare granabilă <coughs> de către Parlament și o a treia caracteristică. Nu ați spus că nu există unanimitate, e nevoie de, consoli, de cooperare consolidată. Deci vă rog să ne spuneți cum ar arăta această cooperare consolidată în caz că ar lipsi unanimitatea ceea ce privește prezentarea domnului Williams, în primul rând țin să îl felicit pentru numirea sa. Când a fost aici domnul Ropes Bota, am fost uh, scandalizați când a spus că nu existau surse proprii de informare și că 80% din uh, sursele de informare erau din urma mm, mijloacelor de comunicare socială. În al doilea rând, ați vorbit despre schimbul uh, de informații din registrul de antecedente penale cazierele juridice. Deci e o cale bună de a preîntâmpina criminalitatea. Ați vorbit de asemenea de echipe comune de anchetă. Iar președinția spaniolă, cu prudență, vorbește de echipe comune de cooperare. Deci vă rog să nuanțați lucrurile și să interpretați aceste nuanțe. Vă mulțumesc. Domnul Haureghi, Mulțumesc! Eu ar vrea să-mi încep uh, intervenția prin a-mi explica, exprima solidaritatea față de poliția din Franța. Un membru al uh, forțelor polițienești francez a fost aten- a ucis de către un membru ETA. Acum, domnule Campo, am o întrebare, niște întrebări. unde Care este pachetul de garanții procedurale pentru unificarea acestora. Traducerea și interpretarea e un astfel de drept. Însă, pe lângă aceasta, există multe alte directive și norme privitoare la cooperarea între institutele legale, de exemplu, deci, unde se regăsește acest proiect, acest pachet de unificare a garanțiilor procedurale penale din programul de la Stockholm? Cred că e bine să vorbim despre Procuratura Europeană, să mă tem că nu se va depăși nivelul unor discuții uh, la Consiliu și sunt de acord cu doamna Weber. Din păcate, pe această temă, suntem mult prea departe și e bine ca președinția spaniolă să pună pe tapet această problemă. Eventual, la desertul de la Consiliu se va spune un lucru sau două despre asta, însă acolo se vor opri lucrurile. Deci unde sunt instrumentele pentru cooperarea procedurală penală? Pentru domnul Williams am o întrebare concretă. Credeți că reprezentarea națională în Eurojust e stabilă, e eficace, e suficientă? Deci modul în care statele membre colaborează. Asta e senzația pe care am avut-o și eu și domnul Diaz de Mera când uh, domnul uh, Mota nu a făcut o prezentare aici. m-a avut impresia că nu se colaborează suficient între statele membre, că Eurojust nu are o prezență instituțională serioasă, riguroasă, eficientă. E într-adevăr așa? Mulțumesc. Ca să informez pe secretarul de stat și pe colegii care au venit mai târziu, aș vrea să vă reamintesc că am început ședința la 9 dimineața când am condamnat cu tărie atentatul terorist săvârșit de organizația criminală ETA, atentat în urma căruia și-a pierdut viața un agent din poliția, din poliția franceză. Deci am spus de asemenea cât de necesar este să colaborăm pentru a combate terorismul în întreaga Uniune Europeană. De asemenea ne-am exprimat solidaritatea față de victim și față de familia acestea. Doamna Borsellino. Mai intanto, grație. Primul, în primul rând vreau să vă mulțumesc <clears throat> pentru prezentările domnilor voastre atât de clare și precise. Felicitări domnului Williams pentru numirea sa. Aș dori să mă refer Uh, începând cu propria mea experiență, sunt siciliană și din păcate am trecut și continui să trec prin situații mm, ca să spun așa, problematice. Deci aș vrea să vă atrag atenția asupra două probleme care au legătură cu, cu crima organizată și cu mafia. Știți mai bine decât mine că mafia e diferită de criminalitatea organizată în general, are aspectele sale specifice. Deci două Uh, probleme. Dumneavoastră ați vorbit de protecția victimelor. E vorba de pro, uh, protecția martorilor, de asemenea, martorilor, uh, nu în ce privește protecția, nu doar în ce privește protecția vieții, ci și în ce privește calitatea vieții, pentru că adesea aceștia sunt mutați din locul de origine și, și trebuie să trăiască în condiții foarte dificile. Și o altă problemă, instrumentul confiscării bunurilor. Uh, Uh, uh, bunurilor, sigur, uh, membrilor crimei organizate, mafioților, care deja în Italia există și ar fi important să se extindă acest instrument și la nivelul european, pentru că acum mafiile sunt internaționalizate, nu mai țin cont de nicio frontieră, deci bunurile și investițiile mafioților sigur că se află în toate țările. În plus, în Italia există o lege care permite utilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate mafioților, instrument important nu doar din punct de vedere economic, ci și pentru că transmite un mesaj către uh, populație și care sigur are influență și asupra mm, prezenței martorilor. Deci sunt două elemente legate unul de altul. Mulțumesc și acum domnul Iacolino. Mulțumesc foarte pe scurt, urez succes domnului Williams și domnului Moreno. Și trec direct la întrebare. Recent ne-am deplasat uh, cu o delegație în Calabria și apoi la Roma. Uh, și mă refer aici la problema protecției sociale a lucrătorilor din țările terțe. În cu această ocazie ne-am dus deci la Roma, întâlnindu-ne cu Procurorul Național Anti-Mafia și colaboratorii acestuia. Am avut o dezbatere uh, foarte interesantă și uh, în urma acestei dezbateri pot să mă refer la două probleme concrete uh, în lupta împotriva crimei organizate, sub orice formă s-ar prezenta aceasta și în orice fel ar putea fi combătută. În primul rând, există o dificultate a pune în executare uh, măsurile de confiscare. Sigur, noi vorbeam, uh, noi am vorbit cu referire la Italia, dar există dificultăți concrete între statul care adoptă această măsură a confiscării și cel care trebuie să o pună în executare, inclusiv față de câștigurile acestor persoane. Alta și o altă problemă la care vreau să mă refer Multe state, inclusiv astăzi, pur și simplu neagă existența mafiei sau crime organizate pe propriul teritoriu. Și mă întreb dacă și față de articolul 86, care va fi dificil să de modificat, dacă va putea exista această procuratură antimafia, vor exista și condițiile pentru a putea să desfășoare mai mult, mai, mai bine în practică activitățile uh, Eurojust. Sigur, uh, pentru că există cooperarea, dar cetățenii uh, nu au această percepție, deci trebuie să colaborăm mai bine cu Consiliu cu, uh, uh, cu Comisia și cu acest prestigios organism pe care vreau să-l prezentați, reprezentați, Eurojust. Mulțumesc, domnule președinte. Um, domnul Brons. Domnul Campos a vorbit de standarde minime de uh, pedepse. Ce uh, vrea să spună exact? Se rezumă la, cele, la cele infracțiuni transfrontaliere și atunci sunt două definiții pentru infracțiuni diferite sau vorbește de armonizarea uh, tuturor infracțiunilor peste tot în Europa, pentru că aici problema ar fi uh, că în, în uh, Marea Britanie există trei sisteme distincte juridice și vreau să știu dacă asta va, va duce și la abolirea sistemului adversarial, juridic adversarial din uh, Marea Britanie. English. Din Anglia și Scoția, îmi cer scuze, președintele. Sugerez ca acum să dăm întâi cuvântul domnului Williams și apoi uh, secretarului de stat. Domnule Williams, mulțumesc foarte mult. Mă întreb dacă aș putea să încerc să răspund la toate chestiunile și mai întâi să mă refer la, lucru, la problema ridicată de domnul Hareghi în ce privește reprezentarea Eurojust. Uh, Cred că e important să nu uităm că noua decizie Eurojust cere statelor membre să aibă nu doar un membru național disponibil, ci și să aibă uh, adjunct și asistenți. Și sper că asta va duce la o acoperire adecvată în ce privește activitățile noastre operaționale. Uh, în ce privește comentariile doamnei Weber, evident, Preocupările legate de buget sunt uh, unele continue. Este o nevoie, cred, de a trece dincolo de, de a ne uita dincolo de frontierele imediate ale Uniunii Europene și de a stabili magistrați uh, de legătură. Începește comentariile domnului Diata Mala uh, s-a referit la resursele punctelor de informare Eurojust. Poate ar trebui să mă refer și la problema accesului la registre. În ce privește uh, punctele de acces la registre, aceasta este o cerință nouă a deciziei Eurojust și anume ca membrii naționali și asistenților să poată avea acces la acele registre de condamnări și la registre de tip similar. Ca un comentariu general în, che- în chestiunea surselor, cred că este, este important să nu uităm că Eurojust uh, are o colaborare strânsă cu Europol, care este într-o mare măsură o agenție de procesare a informațiilor pentru Uniunea Europeană și din cauza faptului că suntem și noi și ei bazați la Haga și datorită relației strânse pe care avem cu Europolul, această funcție de analiză a datelor, a informațiilor, e foarte importantă pentru noi și avem acces la ea prin intermediul Europol. De asemenea, domnul Diaz de Mera s-a referit la diferența dintre echipele comune de anchetă și echipele comune de cooperare. În ce privește această chestiune, trebuie să admit că uh, nu știam uh, că în uh, Spania se face această distinție, deci în ce privește Eurojust, noi am creat un manual pentru echipele comune de anchetă și considerăm o echipă comună de anchetă o modalitate de a facilita cooperarea și coordonarea acțiunilor între autoritățile din diferite țări membre. În timp ce începește comentariile uh, domnilor Mussolino și Acolino, uh, evident, aici mă refer la chestiunea recuperării și confiscării uh, activelor. Cred că în președinția spaniolă Eurojust va organiza un seminar care se va referi tocmai la dificultățile legate eh, de aceste acțiuni de confiscare de bunuri în cadrul operațiunilor antispălare de bani și vom discuta acolo. Și poate comentariul uh, noastră era mai degrabă pentru domnul Capo Moreno. Da, domnule președinte, domnule Campo. Vă mulțumesc tuturor pentru formulările atât de precise pe care le-ați avut în în legătură cu prezentarea mea. De asemenea, vreau și eu să condamn atentatul terorist de ieri, să-mi exprim solidaritatea față de victime. Și sper că vom putea eradica acest uh, fenomen prin instrumentele de care vom dispune. Mi s-au pus multe întrebări și aș vrea să răspund la toate. De aceea voi încerca să urmez uh, o anumită ordine, deși din punct de vedere pedagogic ar fi eventual mai bine să tratez tematic întrebările. Veți avea, bineînțeles, intervenția mea în dosarele dumneavoastră. ceea ce vrește optimismul, cred că ar trebui să fim optimiști, deoarece avem instrumente juridice pentru a face ceea ce vrem, pentru a avea o Europa puternică care să se ocupe de victime. Să pentru asta e nevoie de instrumente. Avem tratatul de funcționare care schițează rapid <coughs> aceste măsuri pe care și noi, prezenția spaniolă, am încercat să le configurăm de la începutul acestui semestru. Am spus că Pornim de la instrumentul uh, preelaborat în articolul 86. E drept că acest mecanism prezintă această necesitate schițată. Se vorbește asemenea de un mecanism dublu la alineatul 2 și 3 se stabilește ce se întâmplă dacă va lipsi unanimitatea. Procedura, prin urmare, a fost deja stabilită. Însă nu e vorba atât uh, doar de concretizarea definitivă a acestui model în momentul de față. Mie place această idee. Azi, practic, pui temelia pentru ceea ce va exista mâine. Și, bineînțeles, dacă nu, începem acum să trecem la niște măsuri ferme care ne, va, care ne vor permite să avem un mecanism treptat. Această idee a procuraturii așa apare, așa a apărut, pentru a apăra interesele comunitare. Însă tratatul ne spune încotro și până unde putem merge. Înseamnă asta uh, să critique Eurojustul sau Olaful? Nu. Ideea este să articulăm niște mecanisme mai puternice, mai bine identificate în Uniunea Europeană pentru a ne putea asuma niște sarcini uh, clare în ceea ce privește combaterea criminalității. Secolul 20, mai ales cea de-a doua jumătate, a fost secolul de aur al crimiei organizate. Uitați-vă acum la fenomenele moderne de delinvență. Secolul 20 pare preistorie față de ce se întâmplă acum și ne confruntăm cu toții ca societăți și de aceea Uniunea Europeană trebuie să aibă niște mecanisme pentru a avea niște politici prin care să se colaboreze cu statele membre, să se colaboreze la nivel internațional pentru a reprima, pentru a pedepsi și eradica aceste practici criminale care uh, s-au uh, răspândit atât de mult decât deoarece frontierele au fost slăbite. Știm că avem foarte multe de făcut, însă nu putem lăsa pe mâine discuțiile privind acest început și trebuie să începem cât mai repede, fără să uităm cele trei priorități. Uh, pe care le-am uh, semnalat la începutul intervenției mele. Trebuie să încercăm să fim eficienți, să avem o calitate uh, cât mai mare și să fim de asemenea prudenți. E clar că suntem într-o criză economică, nu ne putem permite să facem orice, însă avem un obiectiv clar stabilit și anume ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, să avem instrumente care să ne permită să garantăm această liniște pe care o merită cetățenii, acest spațiu de libertate, securitate și justiție pe care îl cer și cetățenii. Domnule Haureghi, dragă Ramon, în ceea ce privește garanțiile procedurale, am făcut progrese și să dea Domnul să avansăm și mai repede decât uh, se pare în prezent. Avem o foaie de parcurs bine stabilită, însă trebuie să fim uh, fermi uh, în ceea ce privește măsurile treptate pe care le luăm noi. Deci trebuie să vedem cum putem acționa treptat. Deci e nevoie de această abordare treptată și azi dimineață s-a discutat tocmai despre acest lucru, despre un prim pas deosebit de important, dreptul la interpretare și traducere. Și imediat ce vom depăși această etapă, vom intra într-o a doua etapă, într-o a treia etapă, vom vorbi despre toate etapele necesare pentru a ajunge la cel mai mic numitor comun în ceea ce privește garanțiile procedurale. Trebuie să vorbim despre niște garanții. Am spus că Europa s-a clădit bazându-se pe soliditatea garanțiilor. Acum, aceste garanții în trecut, aceste garanții au fost pentru acuzați. Acum, în prezent, trebuie să depășim nivelul național fără să pierdem din vedere elementul central al acțiunii noastre și anume victimele. Și victimelor li se pot încălca drepturile și de multe ori și acuzatul devine o victimă. Și să nu uităm, vorbim despre același lucru, respectarea garanțiilor deoarece doar așa vom fi puternici. În momentul de față, Parlamentul European are ocazia de a face un pas important privind acest prim element, după care vor urma și alte elemente, deoarece foaia de drum este clar stabilită. Și nu e important uh, ca această conversație să înceapă doar la desert, la dejunul dintre miniști. E important să configurăm această idee și să clădim ceva în jurul ei. E o idee nouă, e o nevoie pe care o avem, însă avem capacitatea de a ne dota cu un instrument puternic în timp. Și dacă vrem într-adevăr să construim Europa, trebuie să punem umărul la treabă, nu să ne certăm între noi. Trebuie să articulăm mecanisme clare pentru a clădi o Europa puternică. Como los del comiso, señora Borsellino. Cierto. Tenemos... Instrumente, doamna Borsellino, cum ar fi confiscările. Trebuie să avansăm și pentru Spania e o problemă importantă. Uh, am uh, progresat în acest domeniu, mai ales în uh, domeniul traficului de narcotice, trafic care lovește litoralul uh, Spaniei cu atâta putere. Bineînțeles, trebuie să avansăm pentru a opri, practic, sursele, originea acestor fenomene. Trebuie să ne gândim, de asemenea, la reuniunea pe care o vom organiza în luna mai, niște zile speciale când vom discuta despre cum putem împiedica circulația ilicită a acestor capitaluri de la origine sau la sfârșit, să împiedicăm transformarea acestora în capitale legale care ar intoxica practic societatea noastră. Deci lupta împotriva spălării de bani e un obiectiv clar uh, asupra căruia trebuie să ne gândim și asupra căruia să articulăm un întreg mecanism. Sper că toate acestea să ne permită să avansăm și cu asta voi încheia. Să avansăm către o Europa puternică, o Europa care să se simtă sigură. Avem tratatul de funcționare care ne va permite să articulăm politici active ne-am dotat cu anumite instrumente prin care vom putea eradica acest fenomen și vom putea avea o Europa mai liniște. Domnule secretar de stat, le mulțumim interpreților pentru minutele pe care ni le-au uh, dăruit. Le mulțumim de asemenea și celor prezenți. Îi mulțumesc domnului Aled Williams. Îi urăm uh, mult succes în calitate de președinte al Eurojust. Îi mulțumim și domnului Juan Carlos Campo care ne-a prezentat viziunea președinției spaniole în legătură cu Procuratura Europeană. Reluăm lucrările la ora 3 după amiază în această comisie.